So good morning everybody. Uh, sorry for the slight delay. We were... Bună ziua tuturor, îmi cer scuze pentru întârziere. Îi uh, așteptam pe raportorii mm, principal și uh, alternativ pentru primul punct pe ordinea de zi de astăzi, uh, instituirea unui program uh, pentru mediu și politici climatice LIFE. Cred că Persoanele cele mai importante, inclusiv raportorul, sunt în sală și deci putem să începem dezbaterea pe marginea acestui uh, dosar. Deci, încă o dată, instituirea unui program pentru mediu și politici climatice. Pe scurt, programul LIFE. Aș dori în primul rând să dau cuvântul raportorului, domnul Herbenian Gerbrandi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să vă prezint uh, acest uh, proiect de raport uh, pe marginea programului LIFE. Știți că e un copil de suflet pentru mine, e programul cel mai succes, de succes, cel mai eficient, deci programul bugetar cel mai bun pe care le avem în Europa. A înregistrat rezultate excelente. M-am bucurat să pot să fiu eu raportor pentru acest program din partea Parlamentului și uh, am avut plăcerea să mă trezesc la 5 jumate în această dimineață ca să fiu aici la timp. Și cred că a meritat. Uh, de ce spun asta? E unul dintre uh, programele care finanțează proiecte excelente cu o mare valoare adăugată, imensă am putea spune, și cu o rată de probleme foarte redusă și deci e un program cu adevărat minunat. Vă pot da două exemple din ultimii ani care ne arată cât de uh, bun a fost acest uh, program. Un proiect finanțat în Spania, de exemplu, uh, Știți că este o mare problemă cu păsările de pradă din Spania, care sunt otrăvite. Un milion de euro din Spania și un milion șase sute Uh, de uh, bani, uh, de, de euro din bugetul european au fost alocate pentru a combate acest fenomen al otrăvirii păsărilor de pradă din Spania și rezultatele au fost cu adevărat la înălțimea așteptărilor. Un alt exemplu, schimbările climatice din țara Galilor. Un proiect a fost finanțat acolo pentru a vedea cu metanul care provine din uh, gropile de Uh, gunoi uh, din apropiere. Uh, metanul poate să fie captat și folosit foarte bine, cu doar 1,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene și 1,5 milioane de euro din partea Regatului Unit. Acest program a fost extrem de reușit 70 de uh, mii de euro, de, de uh, lire sterline pot fi obținute pe an din exploatarea acestui uh, metan. 13 uh, milioane de tone uh, de dioxid de carbon pot fi astfel uh, ezita, uh, evitate. Deci, iată, avem două exemple care arată cât de reușit uh, este acest program. În raportul meu ați constatat că am uh, depus și câteva amendamente unele sunt uh, mai degrabă de natură tehnică, pentru a preciza puțin uh, textul. De exemplu, am schimbat finanțarea low carbon în uh, low emission, deci de la carbon scăzut la emisii scăzute. De asemenea, dioxidul de carbon l-am înlocuit cu gazele cu efect de uh, seră și exemplul cu metanul ne arată că e vorba de o modificare tehnică importantă. Am avut și amendamente de o natură mai politică, de exemplu, energia curată a fost schimbată cu eficiență energetică și cu surse regenerabile de energie. Am mai adăugat mm, ecosistemele în general uh, și nu uh, ecosistemele marine, pentru că nu vorbim doar despre biodiversitate și uh, ecosisteme marine, ci și habitatele și ecosistemele terestre sunt la fel de importante și am mai subliniat și importanța eficienței resurselor. Ca o completare, la formularea mai uh, generală de tip uh, economie uh, circulară. Acum aș dori să mă refer la câteva dintre amendamentele pe care le-am depus și care sunt de natură politică și, în primul rând, bineînțeles, bugetul ca atare. Bugetul, e adevărat, este limitat, va rămâne limitat și pe viitor Chiar dacă vom uh, uh, spori acest buget, eu vă propun să majorăm bugetul de la 5,4 uh, miliarde, propunerea Comisiei, la 7,2 miliarde, pentru a reflecta și pozițiile anterioare pe care le-a, luat, le-a adoptat Parlamentul și mm, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. De asemenea, am uh, propus uh, înlocuirea uh, obiectivelor de mediu, deci de 25% cu 30% în urma intervențiilor uh, Parlamentului anterioare și la comisia noastră cred că nu e, nimeni nu va contesta acest lucru. Un alt aspect important, rata de cofinanțare. Comisia ne-a acordat ceva flexibilitate în stabilirea acestei rate. Mm, nu sunt împotrivă, dar în amendamentele mele am încercat să specific nu neapărat rata respectivă, ci condițiile pentru uh, uh, ratele minime și maxime de cofinanțare. Și uh, această propunere face obiectul amendamentelor mele. O altă chestiune politică o reprezintă evalua- evaluarea la jumătatea perioadei în propunerea inițială a Comisiei Uh, era o propunere destul de uh, slăbuță. Eu mi-aș dori o evaluare la jumătatea perioadei, după trei ani și nu după patru ani, cum își dorește Comisia. Și am stabilit și câteva criterii în amendamentele mele pentru a garanta calitate sporită și performanțe uh, ridicate. obiectivul exercițiului nu îl reprezintă evaluarea în sine, ci datele pe care le obținem în uh, urma evaluării, în funcție de care va trebui să luăm măsuri mai târziu. Un alt element, uh, banii necheltuiți din programul actual LIFE. Propunerea Comisiei este ca acești bani, aceste fonduri necheltuite, să meargă la programele, programul european EU Invest. Eu mi-aș dori ca banii să fie injectați în noul program uh, LIFE. E important pentru performanța energetică. Uh, programul LIFE este mai important din, acest punct, uh, din această privință decât programul INVEST, uh, care e cunoscut și sub numele de Planul Juncker. E un aspect, bineînțeles, foarte important. Un alt element crucial din punctul meu de vedere și care s-ar putea să creeze disensiuni cu statele membre, aș dori să evităm ca fondurile LIFE Uh, să fie înlocuite cu fonduri uh, naționale. În ultimii 5 până la 10 ani am văzut că cheltuierile legate de biodiversitate au scăzut foarte mult, mai ales la nivel de state membre și multe state membre încearcă să își uh, înlocuiască fondurile naționale prin fonduri europene. Cred că este o evoluție foarte primejdioasă, cred că avem nevoie de fonduri foarte generoase peste tot în Europa pentru a susține biodiversitatea și cred că nu ar trebui să înlocuim bugetele naționale uh, cu bugete europene. Consiliul își dorește alinierea programului LIFE cu planuri naționale de biodiversitate din punct de vedere al politicii nu mă deranjează, dar din punct de vedere bugetar nu cred că e uh, soluția optimă. Și încă două elemente pe final, domnule președinte. Am avut o dezbatere politică în timpul uh, programului anterior, programului LIFE anterior, legat uh, de uh, alocările naționale. Eu cred că programul LIFE ar trebui să rămână la fel de axat pe rezultate ca până acum, ceea ce înseamnă că trebuie să fie mâna de calitate și nu de uh, geografie. Criteriul să nu fie geografia. Ce înseamnă asta? Dacă înainte am alocat fonduri statelor membre, banii nu vor ajunge la proiecte, ci proiectele vor fi atrase de bani. Și cred că e logica greșită. Consiliul ne presează ca să introducem din nou uh, uh, alocările naționale. Eu aș dori să discut acest subiect cu Consiliul, dar cred că este foarte important să rămânem pe poziție să, ne, să cerem calitate și performanță. Deci sper să ajungem o cale de, la o cale de mijloc. Și în fine, domnule președinte, programul LIFE uh, are o dotare importantă, dacă vă uitați la cele 5,4 uh, miliarde de euro. Dacă vorbesc, uh, vorbești cu cetățenii de rând, o să spună că da, sunt bani mulți, dar știm că este o picătură în ocean și știm asta. Și comisia e conștientă și uh, în propunerea sa, pune accentul pe faptul că acest program LIFE uh, va rămâne, uh, va putea rămâne uh, cu finanțarea respectivă dacă reușim să sensibilizăm cetățenii la chestiunile respective uh, față de politica de coeziune, politica agricolă comună și așa mai departe. Mă refer la protecția mediului, economia circulară, sursele regenerabile de energie și așa mai departe. E o condiție sine qua non. Deci putem să supraviețuim uh, cu un buget mic uh, pentru LIFE dacă obținem finanțare de la alte programe mari din Europeană și știm de data trecută că nu e o garanție, deci nu putem să ne bazăm pe această idee ca atare. Știți că multe state membre încearcă să se dezbare de condițiile ecologice pentru agricultură și pentru politica de coeziune și să fim cinstiți. Asta face și Parlamentul până la urmă. Deci, eu aș dori să introducem un fel de evaluare după ce ne-am adoptat decizia, după ce vom fi ajuns la un uh, acord cu Consiliu, uh, pe marginea cheltuielii, uh, cheltuielilor CFM, deci să facem o evaluare, să vedem dacă nu putem evalua rata de succes a acestui mainstreaming, a introducerii preocupărilor de mediu în toate programele. Și dacă ajungem la concluzia că bilanțul este negativ, trebuie să luăm măsuri. Nu știu cum vom putea lua măsuri. Uh, discut cu raportorii alternativi, cu reprezentanții comisiei și cu alții factori implicați să văd cum putem să procedăm. Dar cred că e foarte important să găsim o soluție. Cred că ar trebui să evităm ca cheltuielile de mediu să se limiteze doar la programul uh, sau la bugetul uh, LIFE și ca marile programe mă gândesc la programele de coeziune și uh, agricultură, să nu uh, atingă aceleași obiective sau chiar uh, să nu aibă un efect negativ asupra programului LIFE, ceea ce ar fi și mai grav decât uh, în prezent. Aș dori în încheiere să mulțumesc uh, raportorilor alternativi uh, pentru cooperarea de până acum și aștept cu nerăbdare uh, dezbaterea de la comisia noastră și sper să obținem o poziție bună a Parlamentului pe marginea programului LIFE. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Din partea PPE-ului are cuvântul doamna Ayuso care îl locuiește pe domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Da, într-adevăr, domnul Dantan m-a cerut să-l înlocuiesc pentru că nu putea fi de față. Și am să vă citesc declarația sa. Vreau să mulțumesc colegului meu, domnul Herbrandi, pentru munca depusă și pentru consultările realizate înainte de prezentarea amendamentelor. Raportul domnului Gerberandi vine cu foarte multe modificări pe care le susțin, cum ar fi finanțarea diferitelor categorii. Cu toate acestea, consider că este necesar să susținem tranziția uh, domeniului agricol înspre practici mai sustenabile, mai durabile. Și în acest sens e nevoie de un program tranziție înspre practici agricole durabile, care să aibă drept obiectiv să finanțăm un program de dezvoltare a acestor practici practici uh, durabile și, de asemenea, să cuprindem și utilizarea apei în agricultură. Aș dori ca integrarea progresivă a măsurilor de mediu și climatice în celelalte politici publice europene, cum ar fi agricultura sau energia, să poată contribui, de asemenea, la efortul de mediu. De aceea aș dori să repet încă o dată faptul că proiectele ce vor fi finanțate din acest program LIFE nu ar trebui să pună sub semnul întrebării uh, prioritățile politice pe care le-am fixat în celelalte politici ale Uniunii Europene. De asemenea, doresc să ne asigurăm că vom avea o participare concretă din partea societății civile și a uh, partenerilor socioeconomici pentru a asigura coerența programului și să aliniem acest program pe îngrijorările cetățenilor. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, anumite țări terțe sau anumite țări în curs de aderare ar trebui să poată fi eligibile pentru acest program. Ar trebui să definim în ce condiții entitățile legale care se află într-o țară terță ar putea să devină entități candidate. În final, aș dori să vă atrag atenția asupra problemei regiunilor ultraperiferice și a teritoriilor de peste mări. 80% din biodiversitatea marină se află tocmai în aceste uh, zone și datorită muncii pregătitoare pe care o desfășurăm încă din 2011, am reușit să conștientizăm cât de importante sunt, din punct de vedere ecologic, aceste regiuni ultraperiferice, aceste teritorii de peste mări, tocmai pentru a conserva, pentru a proteja biodiversitatea. În uh, acest raport este necesar să asigurăm eligibilitatea acestor regiuni ultraperiferice în așa fel încât să poată participa la programul LIFE. Thank you very much. And now from the SND, Mr. Caputo. Sì, grazie. Domnul Caputo, numele socialiștilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori în primul rând să îi uh, mulțumesc colegului Gerbranti pentru uh, proiectul acesta de raport minunat, care conține foarte multe observații Uh, care au fost exprimate la reuniunile tehnice și care au fost foarte utile. Aș dori să-i mulțumesc din suflet pentru această cooperare excelentă pe care am avut-o noi, uh, raportorii alternativi. Poziția Comisiei de uh, Envi Uh, deci pozițiile de mediu nu trebuie să sau nu se bată cap în cap cu obiectivele de ocupare, de exemplu, și de creștere economică. Și acest lucru uh, a fost evident și la uh, poziția Agri, care s-a ocupat de același subiect. Până la urmă, obiectivele de mediu ne permit să generăm creștere economică, ne aduc Uh, prosperitate și apoi, uh, de asemenea, trebuie să spunem că uh, trebuie să încurajăm economia circulară și să protejăm biodiversitatea. Și în acest sens aș dori să mă acces pe câteva aspecte importante care, după părerea mea, își aduc contribuția pentru a îmbunătăți această propunere pentru programul LIFE. Voi depune și amendamente care au uh, reieșit uh, din procesul de uh, reflecție pe care l-am avut și noi la Comisia Agri. În primul rând, cred că trebuie să îmbunătățim comunicarea pentru programul LIFE. Este foarte important ca sensibilizarea opiniei publice să fie o, priori, o prioritate. Deci de aceea avem nevoie de o strategie de comunicare care să fie modernă și de asemenea să folosim rețelele sociale în acest sens. O a doua observație, uh, programul LIFE și hidrocarburile, uh, mai ales în domeniul uh, transportului, al încălzirii urbane, al generării de curent. Deci, decarbonizarea are efecte directe asupra calității aerului, dar și asupra sănătății populației în general. Dacă există alternative care se bazează pe sursele regenerabile de energie, atunci programul LIFE nu ar trebui să uh, programul uh, LIFE nu ar trebui să mai uh, financeze hidrocarburile, din contră ar trebui să încurajeze sursele regenerabile de energie. Un alt aspect menționat de domnul raportor trebuie să spunem că avem de-a face cu o uh, primă evaluare a amendamentelor, însă cred că avem nevoie de o evaluare externă făcută de experți uh, independenți care trebuie să ofere o garanție pentru calitatea programului. Și bineînțeles că uh, această, gara, uh, această evaluare trebuie să fie făcută în funcție de obiectivele de mediu. Uh, trebuie să uh, rezolvăm problemele legate de finanțare, dar uh, trebuie să, sun- să subliniem că avem nevoie de o energie curată pentru cetățenii europeni trebuie să ținem cont de toate aspectele legate de protecția mediului astfel încât uh, să uh, cauzăm uh, cât mai puține pagube la adresa mediului. Este o nouă responsabilitate care ne revine, nu numai nouă, dar și în rândul mediului de afaceri. Deci trebuie să spunem că toate companiile ar trebui să încerce să atingă obiectivele programului LIFE. S-a vorbit despre transferabilitatea proiectelor. Ea de obicei este pusă în pericol pentru că nu sunt suficiente fonduri la dispoziție. Uh, comisia trebuie să se uh, asigure că banii care nu sunt cheltuiți să fie reinjectați în programul LIFE, uh, astfel încât el să aducă cât mai multe avantaje pentru cetățenii, cât mai multe foloase pentru cetățenii europeni. Aș mai dori încă să mai fac încă două observații în legătură cu integrarea proiectelor, în primul rând, trebuie să spunem că există o împărțire inegală între fondurile uh, Life uh, între statele membre. Uh, cred că trebuie să garantăm o împărțire echitabilă a fondurilor LIFE uh, pentru că proiectele vor putea fi finanțate doar dacă avem de-a face cu astfel de împărțire echitabilă a fondurilor între statele membre. Pentru că doar astfel vom putea avea proiecte de calitate și, de asemenea, vom putea avea și o împărțire mai echitabilă din punct de vedere geografic a proiectelor. Și apoi, implementarea acestor proiecte integrate depinde și de faptul dacă există cofinanțare prin integrarea mainstream-ul uh, uh, obiectivelor de climă în celelalte uh, politici europene importante, mă refer la politica agrară comună și la politica de coeziune. Și aș dori să mai uh, menționez și punctele de contact uh, pe care le avem pentru live. Aceste puncte de contact uh, trebuie să aibă o funcție de coordonare mai puternică, astfel încât să um, intervină la nivel de stat membre în mod preactiv, proactiv în organizarea proiectelor. Trebuie de asemenea ca uh, proiectele să fie evaluate în funcție de uh, indici calitativ și cantitativ. Avem nevoie de uh, proiecte care să fie uh, evaluate în funcție de performanțele stabilite în programul LIFE. De asemenea, programul LIFE, pro proiectele LIFE trebuie să fie completate din punct de vedere bugetar și din alte uh, fonduri europene, uh, astfel încât să obținem cât mai multă plus valoare uh, la nivel european. Iar în ceea ce privește bugetul LIFE, cred că Ehm, fondurile propuse de către eh, Comisia Europeană sunt insuficiente și cred că trebuie să solicităm o eh, majorare a bugetului pentru acest eh, program. E foarte important ca Parlamentul European să militeze pentru că Uh, acest program să rămână suficient de ambițios, astfel încât să se poată atinge uh, obiectivele de mediu. Mulțumesc! Some shadow rapporteurs are missing. Uh, we have time, so I'm... Avem timp la dispoziție, nu ne grăbim. Dar uh, domnul Caputo și-a depășit timpul alocat și atunci îi rog pe colegi să-și respecte timpul alocat. În numele grupului ECR nu avem pe nimeni. Nu știu dacă uh, înlocuie, îl înlocuiește pe cineva pe raportorul alternativ. Dacă nu, eu îi reprezint pe verzi și o să dau un uh, exemplu uh, prin respectarea timpului. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului domnului Ian Gerbranti și comisiei pentru tot ce au făcut uh, pentru acest uh, raport. Cred că propunerea comisiei reprezintă o bună bază de plecare și uh, Cred că proiectul de raport uh, al uh, colegului nostru este excelent. În orice caz, acest proiect de raport este promițător. Am înțeles că nu avem încă un calendar foarte clar, dar uh, trebuie să ajungem la un acord pe elementele cheie. Raportorul a menționat câteva aspecte principale. Uh, bugetul, ratele de cofinanțare, eligibilitatea, criteriile uh, sporite, deci uh, coerența cu alte politici, inclusiv cu PAC-ul și așa mai departe. Aș dori să mai evidențiez câteva puncte care sunt importante din perspectiva verzilor și care uh, se oglindesc și în amendamentele mele. Ar trebui să ne uh, asigurăm că uh, tot ce facem pentru protura, uh, protecția mediului înconjurător, a site-urilor Natura 2000, uh, toate aceste aspecte primesc uh, suficientă atenție și resurse. Bineînțeles că sprijin propunerea raportorului de a majora fondurile pentru programul LIFE, dar dacă ne uităm mai departe de acest uh, program, introducerea acestei biodiversități în toate celelalte politici europene reprezintă uh, o chestiune cheie. Poate că nu o să putem să reușim uh, doar cu această propunere de raport, dar uh, trebuie să avem acest obiectiv pe viitor. Apoi, uh, consolidarea guvernanței, o mai bună comunicare, o participare publică și eventual și servicii de consiliere pentru potențialii beneficiari cu abordare teritorială unii dintre uh, beneficiarii potențiali, au nevoie de consiliere pentru a putea să beneficieze de pe urma programului uh, LIFE. Sunt de acord cu uh, categoria de, produs, de, de proiecte propuse de către comisie, dar cred că trebuie să lăsăm o marjă și pentru construirea capacității, inclusiv pentru proiectele mici efectuate de către ONG-uri în, uh, la ultimul uh, proiect LIFE ne-am dat seama că uh, unele ONG-uri sau asociațiile mici nu au beneficiat de finanțare la LIFE. Sunt de acord cu domnul Gerbrandi că echilibrul geografic este și el foarte important și vă rog, vă rog să vă gândiți și la caracteristicile fizice, la provocările geografice. Cred că Uh, ar fi bine să avem criteriile uh, biogeografice, uh, așa cum avem regiunile biogeografice și să nu lăsăm doar criteriile, de exemplu, protecția mediului, pentru că până la urmă toate astea nu înseamnă nimic în astfel de condiții. Și apoi trebuie să ne asigurăm că avem o evaluare ex ante și ex post care să evalueze atât proiectele cât și programul Uh, prin introducerea de garanții pentru a ne asigurăm că impactul pozitiv al uh, proiectelor LIFE uh, nu este anulat de alte fonduri europene. Așa cum am spus, eu am o atitudine pozitivă, eu cred că putem să ajungem la o poziție comună, să cooperăm împreună cu ceilalți colegi și să obținem o poziție puternică a Parlamentului cu un semnal politic puternic Aș dori să spun că și eu consider că programul LIFE este un program de succes și sunt de acord uh, cu raportorul. Nu trebuie să schimbăm uh, bazele proiectului, dar trebuie să ajungem la o propunere care să ne permită să obținem soluții de mediu uh, și să permitem să, și factorilor mai mici să aibă acces la fonduri. Mă gândesc la asociații și la ONG-uri. Vă mulțumesc! Sper că mi-am respectat timpul alocat și Acum următorul vorbitor, în numele grupului GUE, nu e nimeni în sală, la fel și pentru grupul FDD, deci dau cuvântul colegilor pentru contribuții personale. Primul pe listă este domnul Melior. Doamna Melior. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am câteva observații. Aș dori să subliniez că mă bucur foarte mult că domnul Gerbrandi a prezentat un proiect de raport foarte potrivit pentru preocupările noastre din Comisia Envi. Din păcate, am văzut ce s-a întâmplat în Comisia Agri cu acest raport. Este uh, o situație din acest punct de vedere total uh, inadecvată. Îi mulțumesc mulțumesc foarte mult domnului Herbrandi. Ceea ce ne preocupă pe toți și această idee figurează într-o rezoluție care a fost adoptată pe 14 martie de către Parlamentul European, este că fondurile de care dispune acest program sunt insuficiente, trebuie majorate. E vorba de biodiversitate, de schimbare în sectorul energetic, de economia circulară, care ne vor preocupa în următoarele decenii, poate chiar în următorul secol și este nevoie să finanțăm corespunzător acest domeniu. Domnul Gerbrandi uh, a afirmat că mai ales în domeniul politicii agrare, în politica de coeziune, trebuie să existe un mai mare angajament pentru protecția mediului înconjurător. Deci mă bucur că um, raportorul și raportorii din umbră sunt de acord să avem un mesaj foarte clar din partea Parlamentului în acest sens și sper ca și votul să fie din acest punct de vedere uh, sugestiv. Urmărim niște obiective pe care trebuie să le atingem și uh, schimbarea uh, utilizării resurselor energetice este importantă și în țara din care vin eu trebuie să uh, ne îndepărtăm de utilizarea cărbunelui în sectorul energetic. Îi doresc mult succes domnului Herbrandi și mă bucur că vom avea discuții rotnice. Mulțumesc foarte mult! of three observation type questions. Um, on, on the first one, um... Mulțumesc foarte mult. Uh, mă bucur că în clipa de față, uh, în ce privește protejarea mediului înconjurător și reducerea uh, dioxidului de carbon, rate de la 25% la 30%, este deja un rezultat pozitiv. Pentru că uh, eu cred că uh, este nevoie de mai mulți uh, bani în programul LIFE pentru a contracara schimbările climatice. Deci, este clar că uh, nu putem accepta ideea să reducem aceste fonduri. În al doilea și al treilea rând, în contextul Brexitului, și îmi pare rău că aduc în discuție Brexitul. Există o disproporție între fondurile uh, cheltuite în Regatul Unit în cadrul uh, programului LIFE și obiectivele pe care ni le propunem. Și în acest context, Regatul Unit în afara Uniunii uh, Europene uh, ar trebui până la urmă să uh, dispună totuși de niște planuri comune pentru ca aceste proiecte foarte binevenite din Uniunea Europeană să poată fi continuate și în Regatul Unit și invers. Mulțumesc! Mulțumesc! Constat că nu există alte solicitări uh, de a contribui uh, din partea Comisiei, uh, domnul Delgado Rosa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să apreciez evaluarea foarte pozitivă care este făcută în programul LIFE pentru că ă, joacă un rol unic și important și apreciez și ă, faptul că propunerea comisiei a fost bine primită. Acum, ă, într-un context mai politic, problema bugetului și propunerea de a majora bugetul. Sigur că în propunerea comisiei intenția este să uh, Uh, alocăm 5,4 miliarde de euro pentru proiectul de protecție a mediului și înseamnă uh, o creștere cu 46% um, a alocărilor în anumite uh, programe. Deci, uh, până la urmă, rolul de catalizator este consolidat. Dorim să găsim de asemenea mobilizarea unor fonduri din alte surse pentru programe care integrează preocupările de protecție a naturii. În felul acesta mergem pe ideea de mainstreaming în ce privește protecția biodiversității. Programul LIFE ar putea să contribuie în felul acesta să ducă la sporirea fondurilor în cadrul următorului CFM. O chestiune menționată de domnul Gerbrandi este acest uh, potențial catalizator al uh, programului LIFE poate să determine și un alt design pentru uh, alte mecanisme, astfel încât uh, obiectivele de mediu să poată fi atinse poate fi, deci, un element de atracție pentru alte fonduri care să uh, financeze uh, aceste propuneri ale Comisiei în ce privește protecția mediului înconjurător în cadrul coerenței politicilor noastre. Deci și alte politici trebuie să fie coerente cu programul LIFE. Iar în ce privește programele strategice integrate pentru protecția naturii, v-aș atrage atenția uh, asupra acestui aspect, pentru că adesea s-a spus că nu au existat suficiente fonduri pentru protejarea biodiversității. Iar uh, acum avem, iată, un răspuns pe care încercăm să-l oferim pentru a ne concentra mai mult pe anumite elemente uh, în protejarea biodiversității. Iar acum uh, problema echilibrului geografic este uh, necesar să găsim soluții pentru echilibrul geografic pentru că trebuie să avem o abordare corectă. Este nevoie și de alocații naționale. Trebuie să consolidăm colaborarea cu punctele de contact naționale pentru uh, a crea o rețea de utilizare a instrumentarului de care dispunem pe plan european. După aceea, componenta climatică, reducerea bioxidului uh, de carbon cu 30%, nu cu 25%, nu este strict o preocupare în programul LIFE, pentru că există și programe um, separate destinate protejării climei. Dar sigur că există o legătură. Dacă ne gândim la proiectele privind uh, prezervarea naturii și biodiversității, avem elemente importante de legătură. Aș comenta puțin în legătură cu flexibilitatea și cofinanțarea. Da, ne propunem să permitem Comisiei să uh, se concentreze pe uh, anumite tipuri de beneficiari în componentele acestui program și flexibilitatea este necesară. Dacă uh, ne dorim stabilirea unui uh, maxim, atunci trebuie să avem în vedere și că ar putea să scadă numărul de proiecte. Deci va trebui să găsim la un moment dat modalitățile de finanțare de la nivelul Comisiei al anumitor programe. Am fi, deci, favorabil ideii de a păstra flexibilitatea. După aceea, uh, un element important menționat de uh, domnul Gerbrandi este evaluarea uh, impactului programului LIFE. Ca să fim foarte cinstiți, am înțeles că anumite proiecte LIFE se derulează pe mai mulți ani. Și uh, perioada este de multe ori mai lungă de trei ani. Dar noi uh, am ajuns la concluzia că uh, într-o perioadă mai scurtă de patru ani nu ajungi la concluzii semnificative legate de impactul unui anumit program. Deci uh, trebuie să ne gândim cum extindem perioada de evaluare. Dar eu vă propun ca să ne referim la o perioadă de patru ani. În ce privește rolul special al regiunilor autonome pentru prezervarea biodiversității, da, ă, susținem această idee, pentru că LIFE trebuie să rămână deschis păstrării unor programe de mai mici dimensiuni, iar în ce privește acces flexibilitatea programului. Uh, ne dorim, sigur, uh, ca programul să fie accesibil uh, unui număr cât mai mare de persoane interesate. Ne dorim din acest punct de vedere să simplificăm modalitatea de acces la acest program. Și sigur că trebuie să existe capacități de dimensiuni diferite, la o scară diferită. Și poate o ultimă observație, pentru că s-a făcut trimitere la Brexit. Sigur că ne întrebăm ce se va întâmpla pe viitor. Accesul unor state terțe la programul LIFE uh, va rămâne deschis, deci uh, în felul acesta și Regatul Unit poate să rămână în contact cu derularea acestui program. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul raportorului pentru observațiile finale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor și comisiei pentru maniera deschisă pentru buna colaborare în uh, acest dosar. Și aștept cu interes conlucrarea viitoare. Câteva observații după cele câteva întrebări care au fost formulate. Aș dori să îi mulțumesc lui Nicola Caputo pentru activitatea sa în Comisia Agri. Da, rezultatul votului de marți nu ar fi fost la fel de bun uh, cum uh, ne-am fi dorit fără această contribuție. Deci, uh, în Comisia Agri, programul LIFE reprezintă mai puțin de 1% din întreaga capacitate PAC încearcă să uh, ia cât mai mulți bani din uh, acest program uh, cei din Comisia Agri. Dar au existat atât de mulți bani care au fost cheltuiți în politica agrară comună într-o manieră ineficientă. Dar până la urmă să vedem ce facem când vom vota asupra propriului raport. În ce privește ideea de mainstreaming, Comisia a răspuns deja parțial. Obiectivul LIFE este de a avea o funcție de catalizator, care va fi foarte importantă, iar ideea de mainstreaming este crucială. Eu sunt uh, un susținător al ideii că uh, nu ar trebui ca prin cheltuielile uh, în domeniul agriculturii sau biodiversității să existe un impact negativ asupra uh, naturii. Deci trebuie să avem în vedere modul în care cheltuim banii europeni în acest context. Deci, ținând seama de realitatea politică, mă tem că uh, vor exista probleme legate de finanțarea programului LIFE. chiar și prin acest mainstreaming s-ar putea să nu obținem rezultatul pe care ni-l dorim. Iar în ce privește uh, situația din Regatul Unit după Brexit și participarea la acest program. Știți că la punctul 11 este vorba despre entități eligibile, este vorba de orice stat terț care este asociat la acest program, care să poată fi considerat eligibil pentru finanțare. Deci Uh, nu știu dacă după Brexit Regatul Unit uh, va continua să rămână asociat acestui program și în acest caz nu mai devine eligibil. Deci, uh, în contextul dezbaterii Brexit, vă rugăm, rămâneți într-un fel asociați ai Uniunii Europene, într-o formă sau alta, pentru a beneficia și de programul LIFE. În final, domnule președinte, Nicola Caputo și alți raportori din umbră mi-au mulțumit pentru modul foarte cooperant în care am lucrat și eu trebuie să-i mulțumesc asistentului meu Robert în mod special pentru că el a um, creat atmosfera bună din întâlnirile tehnice și cred că vom putea continua și în cooperarea viitoare în același mod până la votul final din plen. Mulțumesc foarte mult în ce privește calendarul. Pe 18 octombrie, termenul limită de predare a amendamentelor până la orele 11, vom vota în Comisia Envi pe 20 noiembrie 2018 și sperăm ca votul în plen să fie în uh, plenara din noiembrie, cea de-a doua plenară din noiembrie. Trecem acum la subiectul următor. Este vorba despre Europa care uh, protejează uh, polenizatorii, mă scuzați, aerul curat pentru toți. Și voi da cuvântul acum reprezentantului PPE. This... Mulțumesc, domnule președinte. Această moțiune de rezoluție o avem pentru că pentru o mare parte din uh, membrii comisiei noastre, chestiunea aceasta a aerului curat este una deosebit de importantă în ultima vreme și vom avea legislație pe care va trebui să o examinăm și ni se pare că nu e o chestiune tratată atât de serios cum ar trebui. Lucrurile nu se îmbunătățesc în multe state membre, ba chiar se înrăutățește situația și sunt uh, foarte încântată de această rezoluție pentru că am impresia că, de fapt, cuprinde toate domeniile pe care trebuie să le abordăm. M-aș referi doar la câteva aspecte, dacă îmi permiteți, doar pentru a spune că, în contextul muncii pe care am făcut-o eu ca și raportor în ceea ce privește directiva pe emisii, sunt foarte conștientă de faptul că echipa care se ocupă la Comisie de Calitatea Aerului este o echipă foarte dedicată și, într-adevăr, împărtășește punctele de vedere și obiectivele Parlamentului. Dificultatea pe care o avem în mare parte, și mă bucur să văd că am reușit să abordăm acest lucru în proiectul de rezoluție, este nu la nivel de legislație neapărat, ci mai degrabă la nivel de punere în aplicare în statele membre. Câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Problema a, care a apărut cu Dieselgate E, e adevărat că pentru cetățeni nu a existat niciun fel de sancțiune pentru acele firme care au fost uh, depistate drept uh, uh încălcând regulile și atunci uh, nu s-a respectat legea. Lipsa aceasta de acțiune în multe din statele membre, evident, e o sursă de îngrijorare, pentru că putem să facem oricâte legi dorim noi, dar dacă statele membre nu le aplică în întregime, atunci trebuie să vedem ce va face Comisia. Și iată că astfel ajung la cel de-al doilea punct, și anume directiva calității aerului, despre care discutăm. Știm foarte bine că există o revizuire în curs în momentul de față și cu siguranță această, acest text va fi finalizat la finalul anului următor și mă gândesc că poate și alți colegi ar vrea să se refere la acest punct, însă ne așteptăm ca această directivă a calității aerului și rezultatele sale să fie solide și să cuprindă de asemenea și acțiuni concrete care să poată fi realizate în statele membre. Nu vreau să subestim subestimez acum capacitatea statelor membre de a acționa și de a face ceva foarte concret, pentru că încearcă să facă acest lucru. Calitatea aerului însă nu este un sistem, este un punct important, însă rezultatele nu sunt la înălțime. Nu am reușit să reducem a, a, a, acele decese premature, 6800 uh, la număr în 2015. Din păcate, numărul lor crește, așa că trebuie să ajungem la ceva concret. Uh, moțiunea de rezoluție acoperă toate aceste aspecte și un ultim punct din partea mea. Am identificat în rezoluție, în mod destul de specific, anumite aspecte legate de agricultură, atât metanul cât și amoniacul. Uh, care sunt numite clar, tocmai pentru a reduce expunerea la particulele fine. Și aș dori să spun că Grupul nostru consideră că e o oportunitate de îmbunătățire, dar am spus întotdeauna că trebuie să ajutăm statele membre să facă anumite, să opereze anumite schimbări. Evident că nu va fi ieftin, evident că e nevoie de eforturi suplimentare pentru a reduce, pentru a schimba anumite practici agrare și mă gândesc că e nevoie în acest sens și de alte instrumente europene care să meargă în aceeași direcție. Nu vrem să aplicăm principiul divide timpera, ci mai degrabă să avem un fel de cooperare care să ne permită să avansăm împreună. Mulțumesc și din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Danț. Mulțumesc, domnule președinte. Nu va fi o surpriză că și noi suntem foarte încântați de această propunere de rezoluție. Așa cum a spus și Julie, uh, e unul din acele subiecte în care e nevoie din când în când să ai o verificare aprofundată, să vezi în ce situație te afli. Și evident, știm care sunt problemele, știm care este amploarea lor, e vorba de uh, 4.000 de decese premature pe an uh, Uh, în Uniunea Europeană costuri uh, mari la nivel de sănătate din cauza uh, unei slabe calități a aerului. Și evident, la nivel legislativ am avut diferite texte legislative pe uh, calitatea aerului, pe un, pentru a avea un aer curat. Unele au fixat anumite ambiții pentru viitor, altele un pic mai puțin, însă așa cum a spus și Julie pe bună dreptate, de multe ori ce se întâmplă este că la nivel de state membre nivelul de ambiții arată bine pe hârtie, însă există studii care demonstrează că s-au făcut pași înapoi și nivelul a scăzut și um, la nivel de state membre. Și evident, realitatea este că ne aflăm cu un punct, cu, ne, ne confruntăm cu un moment de criză, pentru că ne așteptăm, va trebui să așteptăm să avem noua comisie și să sperăm că aceasta va acționa mai stringent. Uh, Trebuie să găsim o cale de urmat și să încercăm să colaborăm cu toți împreună. Doar așa vom avea succes. Dar e adevărat că trebuie să fim mult mai ambițioși și această rezoluție exact asta face. Fixează în, a, ambițiile și scara schimbărilor la care ne așteptăm. Evident că e nevoie de un sprijin din partea tuturor grupurilor politice, îl avem și am reușit să includem multe din mesajele politice pe care vrem să le transmitem diferitelor sectoare sensibile și așteptăm o colaborare din partea lor. Uh, Julie s-a referit la agricultură, e foarte important. Am încercat în uh, discuțiile noastre și în discuțiile referitoare la directiva pe emisii să venim cu niște măsuri specifice pentru agricultură. N-au fost prea populare uh, și uh, nu au fost prea populare nici în comisia noastră. Aici, bun, dimensiunea problemei este evidentă avem un nivel de emisii și trebuie să-l reducem și uh, nu ne dăm întotdeauna seama cât de mult aceste emisii în domeniul agricol contribuie la o proastă calitate a aerului, nu numai în zonele rurale, ci și în orașe. Pentru că de multe ori acestea reprezintă cam jumătate la sută din impactul asupra sănătății în zonele, uh, în zonele urbane, pentru că mare parte din uh, terenurile din jurul orașelor sunt terenuri utilizate în scopuri agricole agricole. Și acest lucru va uh, duce la uh, poluare. Evident că e nevoie de măsuri de atenuare a poluării. Sunt măsuri care sunt luate, nu sunt ieftine, dar oricum avem capacitatea de a ne asigura la nivel de întreagă Uniunea Europeană că putem sprijini uh, aceste măsuri să nu faci nimic nu e un răspuns acceptabil. Apoi, transporturile de asemenea trebuie să facă eforturi suplimentare. Gândiți-vă la Dieselgate. Clar, trebuie să facem mai multe la nivel de state membre pentru a avea autovehicule cât mai curate pe șoselele noastre. Transportul în continuare reprezintă uh, cauza numărul 1 a uh, numărului de decese premature în Uniunea Europeană. Și e foarte important ca regiunile și orașele să aibă posibilitatea să reacționeze masiv și să ia măsurile potrivite. Uh, spre exemplu, o reglementare a nivelului de emisii uh, autovehiculelor care să se alinieze cu cerințele de calitate a aerului. Eu cred că e ceva foarte important. În acest uh, sens, orașele vin cu multe inițiative pentru a reduce noxele și să contribuie la nivelul global de reducere la nivel european. Și trebuie să le încurajăm să aibă un rol și mai pregnant și inițiative și mai bune. Aș dori să mai subliniez încă un aspect uh, la care mă refeream la început. De când a intrat în vigoare directiva pe emisii, 11, 11 repet, uh, state membre au uh, um, uh, fost aduse în fața Curții Europene de Justiție pentru că nu respectă aceste prevederi. E vorba de noxe care provin de la autovehicule. Așa că eu cred că ar trebui să vedem lipsa de acțiune din partea statelor membre și, de asemenea, și calendarul care a fost stabilit pentru a realiza acel phasing out pentru uh, cărbune. Uh, în așa fel încât să reducem nivelul de expunere la noxe. Acesta trebuie să fie o prioritate pentru următoarea comisie și e adevărat că măsurile ce vor trebui să fie luate nu vor fi prea populare, uh, însă vreau ca textul nostru să fie cât mai solid și să reprezinte o bază cât mai puternică pentru a putea lua aceste măsuri. Avem nevoie de un cadru uh, din partea comisiei care să poată fi preluat și dus mai departe. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Fișnesca. O szkodliwości zanieczyszczonego powietrza nie musimy się przekonywać, bo wszyscy doskonale... Mulțumesc foarte mult! Nu trebuie să fim convinși de cât de uh, proastă este calitatea aerului și ce influență negativă poate avea asupra sănătății cetățenilor. Suntem deja convinși, însă, ascultând aceste dezbateri, vreau să subliniez faptul că sporirea nivelului de ambiții E bine, dar în același timp, nu toate statele membre în momentul de față își îndeplinesc țintele pe care le-au deja. Eu cred că trebuie să ne gândim la ce trebuie să facem pe viitor. Curtea Europeană de Conturi, raportul său special din 2018, tocmai spunea că a analizat măsurile europene care vizau protejarea sănătății uh, oamenilor față de poluare și în raport apare foarte clar faptul că măsurile luate până în prezent nu au dat rezultatele scontate. Și cred că ar trebui să folosim acest lucru drept bază pentru următoarele uh, măsuri pe care vrem să le luăm. Având în vedere că măsurile actuale nu au dat rezultatele scontate, atunci cu toții va trebui să facem față consecințelor, uh, fie că e vorba de cheltuieli de sănătate, fie că e vorba de uh, consecințe sociale, pentru că e clar că uh, acestea există. Vă rog să acționăm în mod rațional. Haideți să ne bazăm pe fapte, haideți să ne bazăm pe studii și viitoarele măsuri să dea rezultatele pe care le scontăm. Eu cred că concluziile în raportul Curții de Conturi ar trebui să ne uh, dea nouă o lecție, nouă tuturor. Aș vrea să subliniez, de asemenea, faptul că în comisia noastră încercăm să găsim o soluție pentru toate problemele. Dar haideți toate, poate că ar fi mai bine să avem niște ținte mai puțin ambițioase și măcar să le atingem. Avem foarte multe proceduri de infringement, de neîndeplinirea obligațiilor în materie de calitate a aerului și asta demonstrează că statele membre nu sunt în măsură să-și îndeplinească aceste obiective. Pentru a îmbunătăți calitatea aerului avem nevoie de soluții pe termen lung, de soluții cuprinzătoare care să poată fi susținute și de finanțare. Și asta încercăm noi să sugerăm. Uh, în momentul în care vrem să implementăm măsuri pentru calitatea aerului. Gândiți-vă la perioada 2018-2029. Pentru această perioadă avem 24 de miliarde de euro alocate și costurile totale de investiții uh, vor reprezenta peste 30 de miliarde. Scopul acestui program este tocmai să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor deja existente, clădiri cu locuințe. Uh, ideea este să le modernizăm și să modificăm sistemele de termoficare în așa fel încât acestea să fie mai performante, să le izolăm, și vreau să subliniez că mă bucur de faptul că această rezoluție recunoaște rolul esențial pe care îl joacă în centralele de termoficare în reducerea numărului de emisii. E vorba de instalații strategice care în mod clar vor reduce și poluarea aerului. Și acum Evident, acestea există doar în anumite țări, ă, poate în acelea în care clima este mai aspră, însă e clar că au un rol deosebit pe care îl pot ă, îndeplini și o alternativă față de aceste instalații ar fi niște sisteme de termoficare individuale, mai puțin nocive, în așa fel încât să putem controla numărul de emisii. Tocmai de aceea, Mă bucur de faptul că în mandatul nostru am recunoscut cât de important sunt aceste sisteme de uh, termoficare. Și Tocmai sprijinul pe care îl acordăm pentru renovarea acestora va fi deosebit de important, printre celelalte măsuri ce vor fi luate. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, din partea GUE, doamna Hazenkamp. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule președinte. Want de huidige normen uh, in Europa voor luchtkwaliteit zijn veel te slap om effect. Poluarea aerului s-ar putea să crească în continuare pentru că Uh, standardele sunt mult prea laxe și avem nevoie de acțiune aici, de măsuri, trebuie să facem ceva pentru a reduce emisiile. Trebuie să încercăm să reducem emisiile industriale în zonele urbane, trebuie să exploatăm cât mai bine materiile prime Și nu uitați că în agricultură creșterea animalelor realizată în mod intensiv este sursa de poluare. Uh, e vorba de emisii uh, foarte mari de amoniac și metan. 40% din emisiile de amoniac și 94% din emisiile de metan provin tocmai de la un sistem de creștere a animalelor practicat în mod intensiv notăm că există o concentrare puternică de astfel de substanțe și patologii pulmonare aferente uh, acestor emisii. Pe de altă parte, există și emisii de gaze cu efect de seră care sunt legate clar de transporturi și avem nevoie de o politică serioasă, nu măsuri și măsurele fărâmițate, pentru a lupta la nivel mai global. Nu putem să îi lăsăm pe cetățenii noștri să fie pur și simplu sufocați. Știm că poluarea atmosferică e extrem de gravă și nu ar trebui să facem niciun fel de cadouri uh, industriei automobile. Avem nevoie de principii clare, avem nevoie de orientări ferme în domeniu. Și a venit momentul ca cei care poluează să și plătească facturile, și anume creșterea intensivă de animale. Mulțumesc din partea FTT, doamna Evi. Grazie mult, președinte. Eu sunt... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mă bucur de faptul că sunt coraportor pe această rezoluție pentru că ne referim la un aspect fundamental care se află în miezul strategiilor noastre politice, nu numai europene, ci și strict uh, italiene. Pentru mișcarea noastră, lupta împotriva poluării atmosferice este o, o, un element cheie. Am intervenit deja în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru această rezoluție și pot să vă spun că vin dintr-o regiune extrem de afectată, Milano, uh, Lombardia, Uh, câmpia um, fluviului Pau, care sunt foarte, foarte poluate și efectele negative sunt clar vizibile și sunt uh, uh, suportate de milioane de cetățeni în fiecare zi. În Lombardia, noi trebuie să avem o, o, o schimbare de paradigmă. Politicienii nu mai pot să refuze cetățenilor să beneficieze de aer curat. Și am văzut, am văzut în trecut că regiunile, regiunile guvernele au tot aprobat proiecte prea mari, prea importante, n-au luat măsurile necesare pentru a instaura politici de reducere a poluării și tocmai de aceea acum avem nevoie de un adevărat plan pentru calitatea aerului, un plan care să fie credibil, un plan de amploare nu ne putem limita doar la acțiuni în situații de urgență. Nu, trebuie să luăm măsuri adecvate pentru toate sursele de poluare, pentru toate sectoarele economice. Și asta tocmai pentru a limita, a restricționa cât mai mult emisiile de particole fine și de dioxid de azot. În Italia trebuie să facem acest lucru pentru că în data de 17 mai anul trecut, uh, ca și multe alte state membre, am fost aduși în fața Curții Europene de Justiție, tocmai pentru că s-au depășit uh, limitele în ceea ce privește PM10 și pentru dioxidul de azot de asemenea. Așa că acum trebuie să luăm măsuri pentru a Uh, oferi un mediu curat următoarelor generații pentru a putea salva sănătatea cetățenilor. Acum, bun, care sunt între măsurile pe care le putem lua? Sunt diferite măsuri, dar un lucru e sigur, anumite sectoare astăzi trebuie să se schimbe, să se adapteze. E ceva ineluctabil, nu numai de dragul calității aerului, dar și pentru a fi în măsură să ne respectăm angajamentele în domeniul mediului. Sectorul transporturilor este cel care a contribuit pe larg la aceste emisii și de altfel, e un sector care nu și-a redus niciodată emisiile. Așa că acum a venit momentul să abandonăm acele tehnologii care poluează, cum ar fi uh, uh, motoarele pe motorină, și să avem zone protejate. Mă gândesc, spre exemplu, la centrele orașelor. Uh, să uh, um, putem utiliza în aceste zone autovehicule cu emisii reduse sau emisii zero. Și avem o serie întreagă de măsuri care, sper eu, vor putea să fie uh, incluse în acest text. Și aș mai avea încă o întrebare către Comisia Europeană. Oare nu am putea să introducem în legislație niște valori limită mai stricte pentru PM2,5, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății? Colegii s-au referit deja la acest lucru și aspectele pe care, bun, acum poate nu o să le evocăm în detaliu, dar care ar trebui să fie evocate. Spre exemplu, agricultura intensivă, creșterea animalelor intensivă. Eu sunt încântată de faptul că uh, ceilalți colegi vor să ajungem cu toții la o adevărată luptă împotriva schimbărilor climatice, în așa fel încât atât zonele ur, uh, în jurul orașelor, cât și zonele urbane să fie uh, astfel privilegiate. Știm că există în jurul orașelor teritorii agricole, terenuri agricole care uh, uh, nu fac decât să sporească poluarea atmosferică. Mulțumesc. Now I give the floor to the commission, Ms. Manfredi. Mulțumesc, reprezentanta Comisiei are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Salutăm această rezoluție din suflet sosește la momentul potrivit, pentru că trebuie cu toții să intensificăm eforturile. Ne amintim cu toții raportul uh, GIEC în legătură că nu mai, faptul că nu mai avem timp. E urgent să luăm măsuri și uh, acest apel se uh, adresează, bineînțeles, și acestui obiectiv uh, aer curat pentru toată lumea, un obiectiv uh, legat de schimbările climatice și de obiectivele de mediu. Așa cum ați spus uh, mulți dintre dumneavoastră, bilanțul este mai degrabă negativ, dar nu cred că ar trebui să Uh, subestimăm ce am obținut, având în vedere că în urmă cu câțiva ani am convenit uh, să aplicăm uh, o legislație cuprinzătoare cu privire la poluare. Deci, Grație eforturilor Uniunii Europene și a regiunilor naționale și autorităților naționale, emisiile au scăzut cu 10 până la 70% în funcție de poluator din anul 2000 încoace și aceasta în uh, condițiile unei creșteri economice constante. Cu toate acestea, suntem de acord cu dumneavoastră când spuneți că e un fenomen care generează prea multe decese premature în uh, rândul cetățenilor europeni și apoi nu trebuie să mai uităm și rolul nostru ca uh, lider global. Dacă ne uităm la harta calității aerului în lume, ne speriem Uh, pentru că, într-adevăr, avem uh, unele state membre în care calitatea aerului este ca, comparabilă cu uh, calitatea aerului din Africa. Dar problema este că și continentul african uh, suferă de pe urma acestei situații. Deci este important să luăm măsuri în Europa pentru a uh, împiedica consecințele la nivel planetar. Știți că noi am, uh, ne-am exercitat uh, rolul de gardian uh, al tratatelor. Aș dori să corectez cifrele pe care le citați în raport. Avem în curs 30 de cazuri de infringement în 20 de state membre. În comunicarea adoptată în luna mai, am explicat de ce acționăm astfel, de ce adoptăm aceste măsuri. Comisarul Han a subliniat că acțiunile juridice nu sunt suficiente pentru a rezolva problema și de aceea comunicarea noastră propune mecanisme de suport și oportunități de finanțare din partea Comisiei pentru a ajuta statele membre să facă față acestor provocări. Mă bucur de faptul că discutăm acest subiect imediat după regulamentul LIFE acest program împreună cu alte instrumente bugetare au, schimba, au generat multe schimbări. Uh, nu mai menționez uh, cazul uh, regiunii Monopolska, mai au, fost, au mai existat și alte proiecte finanțate din aceste programe. În același timp, în mod neobosit, am îmbunătățit cadrul de Uh, uh, legiferare, de reglementare, mai ales în ceea ce privește poluarea la sursă. Știți ce a făcut uh, Comisia? Probabil și datorită scandalului Dieselgate, pe care știam că va izbucni la un moment dat, chiar dacă Niciunul dintre noi nu bănuia uh, amploarea fraudei care se ascunde în spatele lui, dar în orice caz uh, am propus noi uh, teste uh, uh, în condiții reale de condus și noi uh, încurajăm uh, dialoguri uh, oneste la nivel bilateral între statele membre pentru schimbul de bune practici vom uh, organiza forumul pentru aer curat uh, numărul 2 în încercarea de a aduce în, uh, de a pune în comun cele mai bune experiențe, cei mai buni experți pentru a finanța de asemenea și asistență financiară statelor membre care au nevoie de sprijin financiar. Salutăm călduros și accentul pus pe Uh, importanța uh, emisiilor din uh, sectorul agricol. Ca și dumneavoastră ne-am dorit ca agricultura să fie sectorul care să fie încurajat să se îndrepte spre o PAC mai durabilă Ați văzut că ieri Consiliul a analizat uh, noua propunere cu privire la CAP și cred că da, la PAC și dacă vom reuși uh, să introducem obiectivele de mediu, vom obține rezultate mai bune pe viitor. Aș dori să mă mai refer la un uh, element spre deosebire ce am văzut în domeniul strategiei de combatere a plasticului, în care mobilizarea mondială a fost destul de impresionantă în uh, zona Aerculat pentru toți ne lipsește o vizualizare a uh, cauzelor problemelor. Ne lipsește o identificare a uh, tuturor surselor și un cadru diferit de sensibilizare și de aceea avem nevoie de ajutorul Parlamentului European pentru a-și aduce contribuția la sensibilizarea opinii, opiniei publice în mod foarte țintit legătura între mediu și sănătate trebuie să fie mai bine pusă în evidență. Și de aceea, noi la comisie pregătim împreună cu uh, colegii de la uh, Organizația Mondială a uh, Sănătății un proiect din 13 octombrie până în 1 noiembrie va avea loc primul global mondial pentru poluare aeriană și sănătate. Vom fi reprezentați acolo împreună cu alții lideri de peste tot din lume. E un domeniu în care, într-adevăr, considerăm că e nevoie să sporim uh, cooperarea, sinergiile pentru a identifica legătura între prezența unor uh, substanțe poluante și impactul asupra sănătății umane. Salutăm în rezoluția dumneavoastră apelul pentru acțiuni comune mai puternice în uh, toate domeniile. Apelul dumneavoastră sosește într-un moment în care Colegiul Comisarilor trage concluzii în legătură cu uh, activitatea sa, face un bilanț și din punct de vedere al structurii guvernanței. Doar dacă vom uh, coopera împreună și în organizarea uh, Uh, comisiei, activității Comisiei Europene pe plan intern, uh, vom putea obține mai multă eficiență. Dar cred că trebuie ca eficiența să fie sporită și la nivelul Parlamentului și la Consiliu. Intrarea în vigoare a uh, directivei privind pragurile de emisii e ocazia de a solicita statelor membre planuri naționale de poluare în care să fie incluse toate sectoarele care poluează, poluează, poluează și uh, este o schimbare majoră. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a ne asigura că uh, aceste planuri uh, se efectuează în toate statele membre și vom analiza cu mare atenție planurile din statele membre care trebuie să sosească până în aprilie 2019 și avem oportunitatea de a îmbunătăți guvernanța pe un subiect Uh, care trebuie să fie tratat la nivel de prim-ministri, având în vedere aspectele uh, uh, extrem de complexe pe care le implică. Spuneți că este foarte important să abordăm și problema metanului. E adevărat că în 2000 uh, 2014-2015, Comisia Europeană a făcut o uh, propunere pentru uh, pragurile naționale, a propus uh, includerea metanului în acest cadru legislativ și, cu regret, am constatat că acordul între Parlament și Consiliu a fost ca metanul să nu facă parte din sfera de aplicare a acestei directive. Cu toate acestea, având în vedere declarația Comisiei de pe atunci, am continuat uh, să monitorizăm metanul Cooperăm cu Centrul Comun de Cercetare, care a efectuat uh, un studiu cuprinzător la cererea noastră cu privire la impactul metanului al uh, poluării aerului uh, de către ozon. Raportul urmează să fie publicat în curând și pe baza rezultatelor uh, acestui raport și pe acțiunile pregătitoare pentru strategia pentru uh, reducerea emisiilor poluante la nivel european, vom evalua toate pistele pe care le avem la dispoziție și vă vom informa în legătură cu uh, modalitățile de acțiune pe viitor. Încă o dată, domnule președinte, mulțumesc. Tot ce faceți dumneavoastră ne ajută cred că putem în continuare să încurajăm sinergii foarte strânse și pentru că facem un bilanț uh, uh, cu privire la uh, de, uh, directiva privind uh, calitatea aerului, pe care o vom face, uh, deci bilanț pe care îl vom face în 2009 pentru a 2019 pentru a vedea care este moștenirea pe care o lăsăm următorului co colegiu de comisari. Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este data de 15 octombrie la ora 11. Votul la comisia noastră va avea loc în 25-26 noiembrie și probabil că votul uh, va interveni la plenară în luna decembrie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o întrebare orală cu privire la polenizator, polenizatori Aș dori să dau cuvântul uh, autorilor acestei întrebări, începând cu domnul Peterle de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, încă o dată. Și din partea mea, aș dori să vă reamintesc că sunt uh, prisăcar de zeci de ani deci pentru mine e un subiect uh, uh, de suflet. În 1 iunie anul acesta, Comisia Europeană a propus măsuri pentru a pune capăt uh, declinului polenizatorilor și să încurajeze deci, speciului, speciilor străine. Această măsură arată că, iată, Uniunea Europeană ia măsuri în sfârșit pentru a proteja polenizatorii. Polenizatorii sunt uh, un grup foarte diferit uh, de animale și totul, uh, dacă, dacă da, știm că uh, unul uh, din, uh, una din zecele uh, insecte polenizatoare este pe calea uh, dispariției și deci este nevoie de măsuri nu numai pentru a stimula securitatea alimentară și producția agricolă, dar și pentru a proteja biodiversitatea. Uh, Comisia propune uh, trei tipuri de acțiune. Uh, în primul rând, îmbunătățirea uh, cauzelor, de studierea cauzelor și a consecințelor, apoi combaterea cauzelor declinului polenizatorilor și sensibilizarea prin implicarea societății și prin promovarea cooperării. Și în acest sens, Parlamentul a adoptat o propunere de rezoluție prin care încearcă să pună accentul pe faptul că trebuie să reducem pesticidele în agricultură, în habitatele polenizatorilor și să introducem obligații atât la nivel uh, de Uniune cât și de state membre. E nevoie de o acțiune uh, integrală. Nu ar trebui să vizăm doar zonele protejate. Biodiversitatea are nevoie de o perspectivă mai amplă și trebuie să includem toți polenizatorii atunci când vorbim despre protecția și prezervarea lor. Uh, ar trebui să încurajăm uh, uh, pesticide cu risc scăzut și de asemenea să investim în cercetare și dezvoltare pentru că suntem conviști că există alternative. Pe termen lung, impactul financiar, dar și în ce privește ocuparea, va fi pozitiv. Dragi colegi, în încheiere aș dori să spun ne-am întâlnit marți cu, cu, cu prisăcarii din Sardinia care au primit un, pre, un premiu și care au uh, propus uh, uh, ca ziua de 20 de mai să fie ziua albinelor. Am sărbătorit anul acesta. Deși polenizatorii nu sunt doar albinele, acești apicultori ne-au explicat că albinele sunt un test foarte important pentru ce facem cu mediul și cu biodiversitatea și cred că această propunere de rezoluție este un pas în direcția cea bună și că ar trebui să o sprijinim. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much and thank you also for keeping it. Uh... Mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul. Aș dori să îi rog și pe ceilalți coraportori să-și respecte timpul de 4 minute. Toți coraportorii sau majoritatea sunt prezenți. Avem mai mulți uh, timp, uh, vorbitori uh, de această dată decât la dosarul precedent. Aș dori să dau cuvântul Uh, doamnei Kadenbach în numele socialiștilor. Uh, Și eu doresc să mulțumesc cordial. Cred că acest proiect de rezoluție conține toate punctele esențiale. lui Peterle s-a referit deja la multe dintre ele. Eu mă voi concentra asupra trei elemente. Dacă dorim să privim puțin spre viitor și spre viitorul politicii agrare comune a Uniunii Europene, trebuie să acordăm o atenție deosebită biodiversității. Pentru că doar dacă funcționează biodiversitatea, insectele polenizatoare din Uniunea Europeană vor putea să supraviețuiască și să contribuie la producția agricolă. Din păcate, astăzi există multe monoculturi și se utilizează pesticide în într-un procentaj ridicat, ceea ce duce până la urmă la decimarea insectelor polenizatoare va trebui ca pe viitor să ne îngrijim de supraviețuirea polenizatorilor în Europa, pentru că uh, noi considerăm că serviciile pe care ni le fac polenizatorii sunt un fel de serviciu gratuit. În alte regiuni din lume trebuie plătit practic pentru uh, utilizarea polenizatorilor. În eh, California, de pildă, sunt eh, transportate cu eh, camioanele popoarele de albine prin întreaga regiune pentru a poleniza aceste regiuni. Știm de asemenea că se utilizează uh, pesticidele și nicotinoidele uh, în multe regiuni uh, uh pentru agricultura intensivă. De fapt, trebuie să găsim uh, niște uh, limite care să fie respectate de către toate statele membre pentru că se abuzează în multe state de pesticide. Și din acest punct de vedere trebuie să avem prevederi în rezoluția noastră și sigur că și și colegii pot prin amendamente să contribuie la îmbunătățirea acestui document. Is... Mulțumesc, domnul Demesmacher. Mulțumesc, domnule președinte, și eu pot să mă exprim foarte succint pentru că colegii au uh, prezentat uh, foarte bine această rezoluție așa cum ați constatat și dumneavoastră. Bineînțeles că e foarte greu, având în vedere că avem de-a face cu un concurs de împrejurări. Biodiversitatea dispare, se folosesc tot mai multe pesticide, în toate domeniile de altfel. Și bineînțeles că e foarte important ca prisăcarii să poată să lucreze fără să se teamă pentru populația lor. E foarte important pentru polenizare, pentru uh, ecosisteme în general, dar într-un raport privind biodiversitatea din 2016 uh, am lansat uh, un apel la uh, adresa Comisiei să ia o inițiativă pentru aceste insecte polenizatoare. Avem foarte multe elemente la dispoziție, dar trebuie să recunoaștem că e loc de mai bine și am impresia că unele inițiative nu sunt suficiente. Mă gândesc, de exemplu, la analizarea cauzelor specifice a dispariției uh, albinelor și altor uh, insecte polenizatoare. Nu s-au uh, elucidat cauzele și e vorba de o problemă foarte importantă. Sigur, e bine să interzicem anumite substanțe, dar trebuie să studiem cauzele și prin această rezoluție noi solicităm mai multe acțiuni, de exemplu, în domeniul politicii agricole se spunem că avem nevoie de investiții și salut uh, uh, acest apel. Mulțumesc, doamna Ris, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare este foarte importantă. Antevorbitorii au spus și ei și domnul Demesmacher, uh, pe drept cuvânt, ne reamintește. Am cerut uh, din partea Comisiei această inițiativă într-o rezoluție din aprilie 2016. Uh, această acțiune este uh, necesară pentru că uh, cunoaștem cu toții mizele, nu o să citesc cifrele, le știm. Am luat un articol care vizează Belgia, îmi cer scuze că dau această, acest exemplu. Deci se vorbește de mortalitatea albinelor în această iarnă și anul trecut, deci o mortalitate fără precedent în întreaga lume în inițiativa din iunie a Comisiei se vorbește de o studiere a fenomenului. Bineînțeles, este foarte important să uh, înțelegem cauzele, dar nu e suficient. Trebuie să acționăm la uh, rădăcina răului, la origine, Uh, odată ce problemele au fost identificate. Ieri am citit un studiu care urmează să uh, apară în revista Biological uh, Conservation, publicată de către Universitatea din Suedia de Lund și care confirmă faptul că biodiversitatea, numărul și stabilitatea în timp a populațiilor de polenizatori depind de tipul de agricultură și de intensivitatea agriculturii practicată. Asta ne lipsește în inițiativa Comisiei, unde Uh, se găsesc uh, măsurile care uh, se referă la cauzele declinului populației de albine. Afectarea solurilor diferite în Europa, agricultura intensivă, pesticidele o după masă, Comisia Pestă a discutat de, uh, despre acest subiect, polenizatorii, uh, boi, bolile. Uh, sigur, trebuie să încurajăm pesticidele cu risc scăzut, metodele nechimice și să interzicem toți, toate neonicoidele. În iunie anul trecut am organizat uh, săptămâna uh, albinelor uh, la Parlamentul European pe tema cooperării între agricultori și apicultori. Știm că există o parteneriate din care să poate să câștige toată lumea, dar și ecosistemul, deci trebuie să analizăm cauzele fenomenului, să încurajăm inițiativele posibile și asta spunem și noi în rezoluția noastră. Doamna Conecica, din partea grupului GUE. Děkuji, pane předsedo. Eh, <clears throat> vážené kolegyně, vážení kolegové. Mulțumesc, eh, domnule președinte, dragi eh, colegi, doamnelor și domnilor. Am impresia că cumva ne învârtim în jurul cozii, pentru că am avut mai multe studii cu privire la declinul polenizatorilor, dar mă întreb ce facem cu rezultatele acestor studii. Luăm cumva măsuri? Ierbicidele sau pesticidele care au fost identificate și s-a recunoscut că sunt periculoase pot fi în continuare utilizate în perioada pe viitor. Am uh, obiectat uh, de fiecare dată uh, obiectii la adresa acordării acestor licențe aproape de fiecare dată când ne întâlnim Comisia Envi. Ce face Comisia? Asistăm la declinul polenizatorilor fără să facem nimic. și ce am putea face, cel puțin, ar fi să, intre, să, să interzicem uh, pesticidele. Problemele se confruntă și cu alte probleme, boli, uh, epidemii, uh, contaminarea cu aluminiu și așa mai departe. Deci, iată, sunt probleme cu care ne confruntăm anual și pe care nu le putem împiedica. Deci, menținem starea actuală, nu facem nimic asistăm neputincioși la declinul uh, populațiilor de albine. Știe toată lumea că pesticidele pe bază de neonicotinoide au uh, efecte prejudiciabile și cu toate acestea încă le folosim uh, în agricultură pe câmpurile noastre. Unele state membre au spus că sunt gata să adopte derogări, chiar dacă avem o interzicere totală acestor substanțe la nivel european și aceasta într-o situație în care o interzicere a neonicotinelor nu ar, ar rezolva problema. E foarte trist faptul că albinele au devenit un produs de lux. Problema este că am putea ajunge să avem crize alimentare pentru că culturile nu vor mai fi polenizate. Eu sunt sigură că această rezoluție va întruni sprijinul uh, necesar și că Comisia ne va face din nou promisiuni frumoase, va rosti, uh, ne va da răspunsuri uh, vagi la întrebarea noastră, însă problema este că tot ce obținem din partea Comisiei este vag. Nu există obiective clare și deci avem nevoie de o interzicere totală din partea Comisiei care să fie cu adevărat aplicată. În același timp, statele membre trebuie să ne dea uh, o mână de ajutor și să nu mai folosească uh, derogări. Mă întreb uh, că dacă e chiar nevoie să ajungem la o catastrofă înainte de a lua măsuri, pentru că miza nu reprezintă doar dispariția sau declinul populațiilor de polenizator. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dornanu acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am uh, fost uh, raportoarea Comisiei Envi privind viitorul sectorului apicol cu un an în urmă și constat astăzi că acest proiect de rezoluție care se referă la polenizatori în general merge în direcția cea bună. Pentru că este o analiză lucidă, completă a problemelor pe care polenizatorii le întâmpină în Europa. Bineînțeles că este un text constructiv, dar vreau să vă amintesc că bătălia pentru a salva uh, polenizatorii încă nu este câștigată, pentru că uh, există atâtea substanțe, uh, pesticide, nicotinoide care duc la depopularea polenizatorilor și, de fapt, Uh, există în continuare în Uniunea Europeană o uh, permisiune pentru utilizarea acestor pesticide care pătrund până în apele freatice. Să nu uităm că Belgia a anunțat că studiază posibilitatea unei derogări uh, și va depune un dosar uh, la Comisia Europeană. Să nu fim naivi. Este foarte posibil ca și alte state membre vor proceda uh, asemănător și vor încălca interdicțiile limitate care există în ce privește utilizarea acestor poluanți deci uh, dau citire acestor produse uh, care încă nu sunt interzise în Uniunea Europeană. Sufizaflorul și fludipironul uh, de asemenea sunt utilizate. După cum am menționat într-unul din amendamentele mele, inclusiv glifosatul este toxic pentru Uh, popoarele de albine. Deci să ținem seama de aceste lucruri pentru că trebuie să uh, renunțăm la aceste substanțe. Oricum, textul merge în direcția cea bună și voi adăuga și eu câteva amendamente propuse. Mulțumesc raportorului. Îi dau cuvântul acum doamnei Godin. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu voi reveni la situația polenizatorilor în Europa, pentru că eh, în introducerea rezoluției noastre, situația este bine prezentată, există un declin al populațiilor de polenizatori. Dar eh, să ne gândim că 80% din producția agricolă va fi amenințată dacă polenizatorii dispar. Există incoerențe între obiectivele PAC și necesitatea de a proteja uh, mediul înconjurător. Sunt în continuare autorizate produse fitosanitare dăunătoare, dar noi sperăm că vom uh, elabora un text ambițios pentru a salva un domeniu vital, uh, pentru a stopa declinul polenizatorilor. Dar oare nu vom repeta uh, gesturile absurde ale Comisiei în ce privește autorizarea unor dăun- produse dăunătoare? Pentru că există și în nicotinoide de noua generație care sunt folosite în continuare. Există produse din familia uh, nicotinoidelor eh, care sunt eh, acceptate de către eh, comisie și nici de cum nu sunt destinate să protejăm polenizatorii în felul acesta. Deci eu pledez pentru interzicerea totală a neonicotinoidelor și încurajez pe colegi să acționeze cu un angajament pentru a contracara eventuale propuneri ale Comisiei eh, în favoarea pesticidelor pentru a putea să salvăm polenizatorii. Voi înainta amendamente pentru uh, a uh, propune interzicerea unor substanțe asemănătoare cu neonicotinoidele. Președintele, mulțumesc, dau din nou cuvântul Comisiei, domnul Delgado Rosa. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, uh, apreciem faptul că uh, s-a recunoscut nevoia de a stopa declinul polenizatorilor. În general, uh, insectele sunt în declin, biodiversitatea are de suferit. Deci, uh, sigur, polenizatorii sunt un caz special pentru că este evident pentru toată lumea că există un risc uh, prin declinul polenizatorilor. Dar aș dori în acest context să spun câteva cuvinte. Această inițiativă în favoarea polenizatorilor se concentrează pe polenizatorii sălbatici și se uh, adresează și unor necesități specifice ale popoarelor de albine. Dar uh, sigur că este nevoie și de eforturi pentru ca apicultorii să se îngrijească de sănătatea popoarelor de albine și în același timp să fie protejate popoarele sălbatice de polenizatori. Există însă uh, și lacune în uh, cunoașterea uh, cauzelor declinului polenizatorilor. Cauzele sunt multiple. Uh, noi ne concentrăm în acest document acolo unde pot fi întreprinse eforturi suplimentare pentru salvarea polenizatorilor. Ne dorim uh, găsirea de instrumente specifice în zona rurală, uh, utilizarea în mai mică măsură a pesticidelor. Sigur că există și alte amenințări, ca de pildă schimbările climatice, dar noi ne-am consultat cu experții și am spus că în ce privește schimbările climatice, nu putem face sugestii concrete în ce privește stoparea declinului polenizatorilor, pentru că nu am identificat elemente pe care să le putem adăuga în politicile europene de protejare a polenizatorilor. După aceea, bolile sunt uh, o amenințare în ce privește managementul um, polenizatorilor. Există poluarea aerului, alte tipuri de uh, poluanți, care este impactul asupra polenizatorilor. Încă nu am avut posibilitatea să măsurăm în vreun fel acest impact. Deci ă, trebuie acum, în ce privește polenizatorii sălbatici, să declanșăm niște procese fundamentale pentru ca demersul nostru să aibă succes trebuie să ă, fie posibil și un sistem de monitorizare al populațiilor sălbatice de polenizatori Eh, pentru că dacă nu vom dispune de el, nu vom putea eh, să luăm măsurile necesare pentru stoparea fenomenului. Deci este nevoie de a stabili standarde de monitorizare, niște indicatori în ce privește eh, sănătatea polenizatorilor. În ce privește politicile agricole, aș spune de asemenea că în propunerile până în 2020, există și o perspectivă favorabilă în ce privește polenizatorii. Ne dorim atingerea obiectivelor de climă și de protecția mediului în Uniunea Europeană, de prezervare a biodiversității, de menținere a, uh, intactă a habitatului uh, polenizatorilor uh, și a peisajului. Deci, din acest punct de vedere, există proiecte strategice, ne propunem scheme ecologice care să fie adoptate pe bază voluntară pentru a proteja polenizatorii. De asemenea, trebuie să valorificăm mai bine sinergiile, autoritățile locale ar trebui să se implice mai mult. Deci, trebuie ca Parlamentul European să susțină uh, proiectele uh, ambițioase ale Comisiei în ce privește protecția mediului, pentru că uh, trebuie să lărgim puțin obiectivul de protecția mediului dincolo de uh, sănătatea polenizatorilor. Uh, iar în ce privește pesticidele, nu uh, putem uh, să, uh, prin această inițiativă să nu acționăm și în alte sectoare. Sigur, acum este un anume cadru legislativ pe care trebuie să-l avem în vedere, dar propunerile în cadrul PAC de asemenea își doresc ca pesticidele să poată fi utilizate într-o manieră durabilă, dar Comisia se așteaptă din partea statelor membre ca în planurile naționale, eh, prin eh, implementarea directivei de utilizare a pesticidelor să aibă în vedere și eh, riscurile și să acționeze în sensul reducerii riscurilor, nu în sporirea volumului utilizării pesticidelor. Deci, Comisia își dorește să propună niște indicatori armonizați de risc în utilizarea pesticidelor pentru a putea avea măsuri adecvate și pe plan european și pe plan național și să existe opțiuni pe viitor de utilizare. De asemenea, ne dorim uh, ca prioritatea să fie pe măsuri uh, nechimice de control. În raportul Comisiei pentru Parlament și pentru Consiliu privind uh, utilizarea directivei a criticat statele membre care nu au integrat managementul de utilizare a pesticidelor conform directivei și sperăm ca aceste lacune să fie remediate și cât mai curând în ce privește metodele de control uh, nechimic al pesticidelor. Deci uh, există un uh, cadru juridic pentru protecția față de uh, riscurile uh, produse de uh, pesticide, inclusiv în ce privește anumite neonicotinoide, dar uh, sigur că utilizarea tuturor acestor substanțe trebuie să fie revizuită pentru a uh, crea condiții uh, sănătoase pentru popoarele de albine. Comisia în acțiunea 7B pentru planul de acțiune privind uh, albinele, uh, se ține seama de un studiu de risc uh, efectuat de EFSA și discutăm acum posibilitățile de a respecta concluziile în statele membre. Deci, sigur că nu trebuie să ne așteptăm ca această inițiativă uh, a Uniunii Europene de uh, a proteja polenizatorii uh, nu va schimba în totalitate situația, dar poate fi integrată în alte măsuri, astfel încât până la urmă să ajungem la un instrument care să protejeze mai bine și în context mai larg biodiversitatea și natura. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și uh, termenul limită de predare a amendamentelor 15 octombrie orele 11 vom vota în Comisia NV pe 26 27 noiembrie și sperăm ca în plen să fie votată rezoluția în decembrie. Mulțumesc pentru această dezbatere și trecem la subiectul următor, o întrebare orală cu rezoluție. Este vorba de transformarea uh, pieței de asistență medicală digitală și uh, voi da cuvântul întâi co-raportorilor. În primul uh, va fi domnul Faria de la PPE. Morning. Eh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Bun Um... Mai întâi vreau să-l salut pe reprezentantul Comisiei, domnul Calderosa și am să continui în limba engleză. Sănătatea, evident, este o condiție de bază pentru a avea prosperitate în Europa și, uh, evident, toată lumea, prin uh, lanțul de valoare în cadrul sănătății, este expusă acelui uh, gestiune ale Big Data. Datele sunt stocate și apoi trebuie analizate. Potențialul Big Data pentru îmbunătățirea sănătății este un potențial enorm. Din tehnologiile digitale pot permite pacienților pacienților și factorilor de decizie să beneficieze de servicii integrate și de costuri reduse. Oportunitățile de digitalizare sunt enorme. E vorba de practici medicale care vor permite o cooperare largă pentru a supraveghea felul în care progresează o boală și care va permite de asemenea să aducă studiile epidemiologice la un nou nivel. Evident, digitalizarea poate duce la îngrijorări, pentru că e vorba de uh, uh, date personale și, evident, e vorba de îngrijorări de uh, securitate. Avem un regulament de protecție a datelor care asigură uh, dreptul la viață privată și stabilește condițiile în care aceste date pot fi împărtășite în scopuri medicale și de cercetare. Eu uh, aș vrea să știu în ce măsură acest echilibru a fost atins. În ceea ce privește provocările, mai apar și alte chestiuni. Spre exemplu, uh, în ceea ce privește infrastructura datelor, având în vedere sistemele foarte diferite de sănătate în statele membre și fărămițarea acestora, în același timp există oportunități de utilizare a big data, însă pentru asta e nevoie de măsuri politice în domeniul sănătății, mai ales în ceea ce privește protecția datelor, drepturile pacienților, accesul la date, precum și facilitarea interacțiunii între pacienți și uh, um, profesioniștii din domeniu. Mai mult decât atât, Uh, având în vedere că operăm într-o piață unică digitală, asta aduce cu sine diferite provocări Însă această piață unică digitală e deja o realitate. Tranziția trebuie să fie realizată și să cooptăm pe toată lumea în așa fel încât să fie în slujba intereselor cetățenilor și a sănătății acestora. Și e clar că nu facem digitalizare doar de plăcerea digitalizării și probabil că noile, uh, doar noile generații vor profita de acestea. Nu trebuie să lăsăm deoparte pe cei care nu prea se pricep la ICT și trebuie să ne asigurăm că tranziția dinspre, uh, înspre uh, mijloace electronice ne va permite să menținem în paralel și uh, pe o anumită perioadă și pe uh, um, mijloacele care nu sunt electronice. E vorba de integrarea acestor servicii de sănătate în piața unică digitală, în așa fel încât să permitem cetățenilor să profite de toate aceste beneficii. Evident, acum discutăm despre colectarea unor mai bună a datelor, Uh, pacienților, să avem instrumente digitale mai bune pentru a permite capacitarea pacienților în gestionarea diferitelor boli și nu trebuie să uităm potențialul acelor instrumente pentru a le aplica atât în sistemul de prevenție cât și de informare. Având în vedere că ne confruntăm acum cu populism, cu naționalism, cu fake news, nu trebuie să uh, tragem semnale alarmiste, false alarmiste, cum a fost cazul în uh, ceea ce privește vaccinurile. Și cred că în acest sens Uh, comunicarea este deosebit de importantă. Cetățenii trebuie să știe că toate aceste noi tehnologii îi vor ajuta și nu vor crea mai multe obstacole. Și trebuie să fie clar că uh, e-sănătatea este utilizată tocmai pentru a oferi servicii de sănătate și o abordare cât mai lină și bazată pe nevoile reale ale pacienților. Și în final, câteva cuvinte în ceea ce privește uh, colegul meu, coraportor, vreau să-i mulțumesc pentru uh, colaborarea excelentă pe care am avut-o în redactarea acestui uh, text pe care îl aveți cu toți în fața ochilor. Și cu acestea fiind spuse, ceea ce trebuie să facem acum, dragi colegi, și uh, evident vom aprecia eforturile dumneavoastră, este să veniți cu contribuții pentru a îmbunătăți acest text de proiect de, proiect de rezoluție. Oricum, domnul președinte va anunța termenele uh, la sfârșit. Uh, deci așteptăm amendamentele din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea uh, socialiștilor și democraților este doamna Zoriniu. V-aș ruga să vă încadrați în patru minute. Eh, Rezolução în debat define claramente. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că aici e vorba de priorități ale Parlamentului European într-o temă centrală pentru întreaga societate și anume uh, revoluția digitală și repercursiunile acesteia. Sistemele de îngrijiri de sănătate trebuie să se concentreze pe a oferi un răspuns adecvat uh, cetățenilor și pentru aceste noi, prin aceste noi uh, tehnologii vom consolida acest principiu. Sistemele de sănătate trebuie să mobilizeze comunitățile și să încurajeze participarea lor activă și trebuie să avem rețele, dar care să ofere incluziune și care să informeze pe pacienți în ceea ce privește instrumentele necesare și posibilitățile existente uh, pentru a uh, beneficia de cele mai bune îngrijiri de sănătate. Aceste sisteme trebuie să fie interoperabile și să existe mecanisme de salvgardare, de protecție a datelor care să fie reglementate și controlate de entități publice, ceea ce mie mi se pare un element deosebit de important. O altă prioritate îl reprezintă protecția datelor sau un schimb de date cât mai sigur cu putință. Cu cât mai multe date, cu atât trebuie să asigurăm o protecție mai ridicată. Mai mult decât atât, avem și posibilitatea de a îmbunătăți eficiența uh, colaborării între diferiți intervenienți, autorități publice, autorități private, profesioniști din domeniu. Așa că accesul la sănătate și uh, informarea pacientului trebuie să fie un element cheie. Uh, în acest sens, Uniunea Europeană trebuie să lanseze un adevărat program de capacitare a pacienților și de informare a acestora, ținând seama și de rețelele care există la nivel național. Și în final, este absolut prioritar să garantăm un nivel de disponibilitate al datelor care să fie foarte ridicat, dar și foarte protejat și promovarea sănătății presupune o interacțiune sporită cu, între diferiți actori și nu putem să lăsăm asta la libera apreciere a pieței. Um, în acest sens, e vorba de protecția datelor cetățenilor și e vorba și de calitatea serviciilor oferite și, evident, e vorba și de accesul profesioniștilor din domeniul la aceste date. Rezoluția noastră Uh, beneficiază de multe contribuții din partea coautorilor, așa că vreau să le mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse. Next is Ms. Krupa. Urmează doamna Krupa. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ten wstępny projekt... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că această redactare inițială duce la anumite îngrijorări din punctul nostru de vedere. E vorba de beneficiarii direcți ai acestei transformări digitale a îngrijirilor de sănătate, tocmai pentru că avem sisteme de îngrijiri de sănătate foarte formizate și fragmentate în toate statele membre. Și acum e ca și cum am vrea să avem niște instituții centralizate care să gestioneze acest lucru. Am să înaintez câteva amendamente în acest sens. Statele membre sunt cele care au competență pentru îmbunătățirea sistemelor de sănătate ce vor fi în slujba pacienților. Și acum trebuie să vedem cum repartizăm această competență între statele membre și uh, Uniunea Europeană. Mă gândesc că s-ar putea să ne confruntăm cu probleme în acest sens. Este foarte important pentru noi să definim nivelul de răspundere pentru fiecare factor implicat și pentru fiecare entitate specifică ce va avea o anumită parte de responsabilitate în gestiunea datelor. Și am să înaintez un amendament în acest sens pentru a evoca drepturile pacienților când vorbim despre utilizarea Big Data. Acum, problemele cele mai uh, acute ar putea apărea în momentul în care avem această transformare digitală în ceea ce privește uh, asigurările de sănătate. Uh, uh, asigurările de sănătate sunt un domeniu uh, uh, bilat, uh, um, mixt, uh, privat-public și în acest domeniu este foarte important ca datele personale să fie foarte bine protejate, dar uh, asigurătorii pot să prelucreze datele doar dacă după ce le-au colectat și aici, uh, din punctul meu de vedere, se pun foarte multe probleme. În primul rând, uh, cine se va uh, ocupa de controlarea acestui proces? Aș dori să știu dacă există garanții pentru viitor că nu uh, va exista o bancă centrală de date. Cine va uh, dispune de uh, datele legate de sănătatea cetățenilor noștri. Uh, cine, care va fi uh, organizația sau care vor fi uh, organizațiile care se vor ocupa de această colectare a datelor? Uh, laboratoarele farmaceutice, Ministerul uh, Sănătății sau alte organizații? Uh, în ceea ce privește laboratoarele uh, uh farmaceutice, pericolul este ca în multe uh, state membre Uh, știți că medicamentele sunt plătite în parte sau chiar total uh, de către stat și deci uh, avem o problemă. S-ar putea ca acest proces să, fie, să facă obiectul unor abuzuri. Se vorbește despre documente tip de formulare tip. Bineînțeles că prelucrarea datelor necesită să existe astfel de documente tip, dar în rezoluția noastră se vorbește despre faptul că pacienții trebuie să aibă acces uh, digital la datele lor, la datele colectate. Toate bune și frumoase, dar trebuie să ne gândim și la partea tehnică. Uh, conform datelor uh, Eurostat, 57% dintre pacienți folosesc foarte rar internetul. E vorba cu vârsta între 25 uh, și 47 uh, de ani. Uh, e și apoi e vorba și de persoane în vârstă. În Polonia, 22% din populație nici măcar nu are acces la internet. Deci mă întreb dacă datele acestor persoane cu adevărat vor put- își vor putea consulta datele. Tranziția digitală propune și colectarea datelor uh, persoanelor din uh, statele terțe în cazul unei uh, pandemii. Mie mi se pare total absurd. Mm, să, vorbim despre criza migrației. Până la urmă ar fi bine să introducem controlele la frontiere sau în aeroporturi. Cine va verifica aceste date? Uh, control, cei care se ocupă de control vamal, cine va uh, primi acces la aceste date? Și apoi se mai pune o problemă. Soluțiile uh, inovatoare digitale și folosirea acestora, așa se spune în uh, textul nostru, e vorba de colectarea uh, datelor uh, pe toate căile. Știm că prin uh, smartphone-uri, de exemplu, colectarea datelor este extrem de ușoară. De exemplu, Uh, știți că avem uh, aplicații care măsoară numărul, numără pașii pe care îi facem în smartphone. Ce se întâmplă cu toate aceste uh, date? Datele acestea urmează să fie colectate de către operatorii de rețea. Cui le vor da? Pentru că companiile pot avea un acces neîngrădit la datele noastre personale. Deci, după cum constatați, am foarte multe preocupări, multe întrebări. În orice caz, o să depun și amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Reis. Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul uh, acestei luni, Belgia va lansa o platformă a obiectelor conectate care va completa dosarul medical online al pacienților, care există deja. Și multe guverne în Europa au astfel de inițiative, tocmai pentru a spune că e ceva crucial ceea ce facem noi aici, anume să avem o adevărată strategie europeană pentru a însoți tranziția aceasta digitală a serviciilor de îngrijire de sănătate. Evident, ne putem imagina ce înseamnă acest lucru. Să te asiguri că ți-ai luat medicamentul, să urmărești în timp real uh, glicemia unui pacient, să localizezi persoanele care au anumite tulburări cognitive. Posibilitățile sunt infinite, cu o condiție, și asta a fost amintit, să se respecte anumite principii care sunt uh, uh supreme. Comisia are o propunere în acest sens care merge în direcția potrivită și am vrut să insistăm pe trei aspecte când am redactat această această rezoluție împreună cu colegii. Este esențial să ne asigurăm că toate sistemele online respectă standardele de securitate cele mai puternice la nivel informatic. Trebuie să fim intransigenți în acest sens, să garantăm protecția datelor pacienților, care evident sunt date extrem de personale, nu? Apoi, Comisia trebuie să promoveze cooperarea între statele membre pentru a avea un adevărat sistem european a serviciilor digitale și să ne asigurăm că există interoperabilitate între diferitele sisteme naționale, că avem stand- formate standard. Și, în al treilea rând, și aceasta este piatra de temelie a întregii arhitecturi, să ne asigurăm, și nu cred că a fost deja menționat acest lucru, că vom avea o pregătire în continuă a medicilor, a farmaciștilor, a asistentelor medicale, pentru că e vorba de noi instrumente digitale și um, Societatea europeană în mod clar îmbătrânește, pacienții sunt din ce în ce mai exigenți în ceea ce privește calitatea îngrijirilor, apoi îngrijirile sunt, trebuie să fie personalizate, evident, e ceva normal și tocmai tranziția digitală ne oferă toate aceste, uh, tot acest potențial de îmbunătățire a bunăstării uh, pacienților și a persoanelor. Dar, evident că e nevoie de anumite reguli, trebuie să fim la înălțimea acestei provocări și tocmai asta încercăm să facem prin rezoluția Comisiei noastre mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și din partea GUE, doamna Conecina. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegové, vážení kolegové, vážené kolegyně. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Comisia Europeană propune extinderea uh, sau uh, introducerea serviciilor digitale în uh, domeniul asistenței medicale, în serviciile medicale, în îngrijirile medicale și așa mai departe și propune și uh, formarea personalului uh, specific. În domeniul sănătății sănătate, e-health și m-health al sănătății mobile, suntem, avem o întârziere de 2 ani, putem spune suntem cu doi ani în urmă. Mă gândesc mai ales la uh, produsele legate de medicina in vitro și de aceea aș dori să întreb uh, ce a făcut Comisia Europeană în acest context. Uh, cunosc răspunsul, din păcate, și nu-mi place acest răspuns. Comisia Europeană, în acest an, a constatat în mod surprinzător că folosirea soluțiilor digitale în domeniul îngrijirilor medicale uh, se face tot mai lent la nivel de stat membri și că există uh, diferențe foarte mari între statele membre și între diversele regiuni dintr-un stat membru. Cum se poate așa ceva? Cum se poate ca Uh, să facă Comisia Europeană o astfel de uh, declarație. Orice director de spital uh, dintr-o regiune din Europa vă poate spune acest lucru. E important să vedem cum putem să folosim tehnologiile noi în sectoare importante din domeniul sănătății. Nu există soluții comune, bazele de date nu sunt interconectate și apoi nici rezultatele cercetării nu sunt puse în comun. E vorba de o piedică imensă uh, Uh, și un, o, o problemă foarte mare, uh, mai ales în ceea ce privește bolile rare uh, cred că dacă am schimba informații în domeniul sănătății, munca noastră ar fi mult mai ușoară. Am vorbit uh, de altfel cu ocazia unui regulament. În vremea internetului, uh, când poți să-ți iei diploma, de exemplu, pe internet, când poți să începi un smart up pe internet sau cu uh, ceasurile acestea inteligente se poate registra presiune arterială, oare nu există nicio posibilitate de a avea acces la informațiile legate de propria sănătate? Și problema nu e doar că doar pacientul, ci că medicul uh, generalist nu are acces la aceste informații. Comunicarea este foarte uh, proastă și informațiile sunt uh, transmise sau împărtășite în mod asimetric. Și n-ai acces și control nici asupra propriilor documente. Uh, pacienții, de exemplu, trebuie să facă tot felul de uh, teste uh, inutile, când, de fapt, uh, rezultatele testelor pot fi tra- uh, transmise electronic. Deci, partea cea mai gravă este că chiar dacă am propus noi toate aceste soluții și pe care, pe care vrem să le introducem, nici măcar nu pot fi, să fie folosite în domeniul sănătății uh, mobile și al uh, sănătății electronice, uh, lipsește personalul calificat și deci trebuie să uh, lansăm o la, la campanie de explicare și de sensibilizare pentru uh, medicii noștri care trebuie să facă obiectul uh, formării. Să nu uităm însă că în Japonia sau în uh, SUA se găsesc soluții și trebuie să găsim o soluție și pentru populația noastră care este în curs de îmbătrânire. Comisia Uh, spune, uh, cel puțin uh, asta vedem în textul pe care ni l-a trimis, că intenționează să schimbe foarte puține pe anii următori, iar bugetul scade de la un an la altul. De fapt, am avea nevoie de exact măsurile um, inverse. Deci dacă vrem să rămânem lideri mondiali, atunci trebuie să investim mai mult și cred că aceasta va fi provocarea cea mai mare pentru următoarea comisiei. Să facă față acestei situații, pentru că cetățenii noștri de la, așteaptă de la noi mai mult mult pentru viitor. Thank you very much and now we have... Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să dau membrilor comisiei posibilitatea să intervină mai întâi doamna Capezon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut să mă exprim pe acest subiect pentru că eu consider că tema sănătății digitale și introducerea tehnologiilor digitale în domeniul sănătății reprezintă oportunitatea pentru a îmbunătăți accesul la servicii de îngrijiri de sănătate, ceva bun pentru pacienți, dar e o temă foarte sensibilă, foarte delicată, pentru că afectează nu doar intimitatea pacienților și dreptul lor la protecție a vieții private, ci de asemenea afectează sau ar putea să să afecteze și durabilitatea sistemelor de uh, sănătate și poate chiar accesul la îngrijiri de sănătate. Deci întregul uh, sistem uh, poate fi pus sub semnul întrebării. În momentul de față, e clar că e vorba și de anumite beneficii economice deosebit de importante și nu putem pierde din vedere nici latura economică de asemenea. Comisia afirmă prin diferitele inițiative pe care ni le-a prezentat deja de ceva vreme, că dacă pui pacientul în centrul uh, atenției, asta justifică uh, um, accesul la date clinice pentru foarte mulți actori și portabilitatea datelor medicale. Eu cred că aici e vorba de sisteme sanitare care sunt finanțate în mare parte în mod solidar Solidar în sensul că putem spune că mare majoritate a sistemelor de îngrijire de sănătate care există în Uniunea Europeană, e bine, persoanele sănătoase sunt cele care contribuie sau plătesc în mare parte pentru tratamentul celor care sunt bolnavi. Deci, în mod normal, Uh, contribuim în mod proporțional la sistem în așa fel încât să existe uh, uh, îngrijiri de sănătate pentru cei bolnavi. Ce vreau să spun este că pacientul este persoana cea mai importantă și pentru el trebuie să îmbunătățim accesul la îngrijiri. Dar, în același timp, și vreau să subliniez că sistemele naționale de sănătate, deci cele care există din statele în statele membre, asigură un element fundamental și anume gestiunea a tot ceea ce înseamnă sănătatea digitală și gestiunea datelor. De ce? Pentru că datele acestea reprezintă, au și o valoare economică și asta s-ar putea să se repercuteze asupra sistemelor de îngrijiri de sănătate uh, și, în același timp, sistemele de îngrijire de sănătate reprezintă cea mai bună garanție pentru păstrarea și oferirea protecției de intimitate, de viață privată pentru pacienți da, e adevărat că gestiunea acestor date trebuie să rămână la nivel de state membre, la nivel de sisteme naționale de îngrijire de sănătate. Aceasta ar fi una din ideile pe care vreau să le subliniez. E o temă, după cum spuneam, foarte delicată, foarte sensibilă și s-ar putea pe termen lung să afecteze exact uh, accesul la uh, uh, îngrijiri de sănătate din partea pacienților dacă e să capitalizăm pe aceste date medicale. Dar aceste sisteme de sănătate, în momentul în care vor trece prin tranziția digitală trebuie să mențină această idee de solidaritate și vor avea un rol deosebit de important pe viitor. Și în fond asta ne dorim, să existe echitate în ceea ce privește accesul la sănătate. Acesta trebuie să fie elementul central din rezoluție. Mulțumesc! Thank you and... Mulțumim! Și acum Comisia va avea cuvântul. Are cuvântul domnul Marcella. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem și noi să mulțumim membrii comisiei pentru această dezbatere și pentru atenția acordată acelui follow-up al deciziei adoptate de comisie și pentru toate textele referitoare la uh, piața unică digitală. E adevărat că utilizarea datelor în mod corect reprezintă un element cheie în tranziția digitală și suntem de acord că instrumente digitale mai bune uh, și un acces mai bun vor permite îngrijiri de sănătate mai de calitate, cu, cu nivel de trai mai bun pentru toți toți cetățenii europeni. Și evident, noi suntem de acord cu interoperabilitatea și recomandarea de altfel subliniază nevoia de a ne asigura că um, datele acestea electronice la nivel regional, național sunt uh, interoperabile la nivel transfrontariel și evident avem în momentul de față împreună cu statele membre astfel de proiecte și vom obține uh, informați despre felul în care evoluează aceste proiecte, tocmai pentru a vedea în ce fel aceste date electronice pot fi uh, interoperabile și schimbate la nivel uh, transfrontalier. Și să sperăm că rezultatele acestor proiecte și ale studiului vor fi disponibile până la sfârșitul lui 2019 și ne așteptăm ca până la 20 de state membre să participe până la finalul lui 2021 la astfel de proiecte. Noi am pus accentul pe interoperabilitate în recomandare și Comisia pune la punct acum linii directoare pentru schimbul Uh, de uh, dosare medicale electronice și formatul care trebuie să fie standardizat. Și e vorba de accesul uh, pe care îl oferim la aceste date pentru o gamă largă de actori implicați. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că accesul cetățenilor la aceste date se face în mod sigur, respectând regulile de protecție a datelor, regulamentul aferent și că infrastructura digitală care ă, păstrează aceste date este suficient de solidă și bazată pe protocoale inviolabile. Evident, ne dorim să avem un acces nu numai pentru profesioniști în domeniul de sănătate, ci și pentru cercetători. Uh, noi suntem convinși că uh, trebuie să cooperăm cu statele membre, pentru că altfel nu ne vom atinge aceste obiective și recomandarea exact asta spune, să încurajăm schimbul de bune practici între statele membre, ceea ce va contribui la o transformare, să punem accentul pe persoană, persoana să se afle în miezul uh, acestor tehnologii digitale și ne vom asigura astfel că această tranziție digitală va cuprinde și aspecte de incluziune. Evident, e nevoie de un E nevoie de o cooperare a tuturor în așa fel încât sistemul să fie unul de succes. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, and, uh... Mulțumesc foarte mult. Um, Calendarul pentru acest dosar. Termenul pentru amendamente 16 octombrie la ora 11, vot la MV 26-27 noiembrie și în plen vom vota în decembrie. Și acum, haideți că tre- să trecem la următorul dosar E vorba de certificatele de protecție pentru produse medicinale și aș dori mai întâi să dau cuvântul raportorului timp de 4 minute. Thank you very much. Um, liebe Kolleginnen Domnul Timo Volken, mulțumesc, domnule președinte. Salut această propunere a Comisiei pentru schimbarea regulamentului privind aceste documente însoțitoare ale medicamentelor. Noi de mult am solicitat uh, un asemenea document. În mai 2016, dar și în raportul uh, privind uh, îmbunătățirea informațiilor privind utilizarea medicamentelor am făcut-o. În momentul în care a fost introdus acest document, noi ne-am dorit din, să stimulăm pe producătorii de medicamente novatoare acest impuls am vrut să-l acordăm, iar în Danemarca, într-adevăr, uh, industria uh, medicamentelor inovative uh, a proliferat. Lumea evoluează și înțelegem că astăzi că producătorii din Uniunea Europeană de medicamente generice și de produse biosimilare sunt dezavantajați față de industria uh, corespunzătoare din afara Uniunii Europene. Prin modificarea acestui regulament, noi dorim să stimulăm pe producătorii de medicamente generice din Uniunea Europeană, astfel încât să fie pe picior de egalitate în competiția internațională. Iar în ce privește exportul în uh, țări în care nu există o asemenea uh, protecție, uh, facem un pas înainte. Pentru că acest certificat complementar de protecție timp de 5 ani nu va fi afectat de aceast, acest document. Din perspectiva Comisiei ENVI, modificarea regulamentului mai uh, tratează și un alt aspect important, un acces mai rapid la medicamente pentru cetățeni și uh, cetățene pentru că în ultimele decenii Prețurile medicamentelor au crescut constant până la a deveni inaccesibil pentru consumatori. Deci, în felul acesta, prin o ofertă mai mare de medicamente, ar putea să scadă prețul medicamentelor și furnizarea lor către cetățeni ar putea să fie îmbunătățită. Dar uh, cred că uh, în Uniunea Europeană trebuie să existe și unele derogări în ce privește exportul și depozitarea. Pentru că în felul acesta creăm uh, motivări suplimentare pentru uh, producătorii de medicamente generice și produse uh, biosimilare să le producă în interiorul Uniunii Europene și nu în afara Uniunii Europene. Noi uh, cred că nu ar trebui să acceptăm ca uh, și cunoștințele de specialitate într-un domeniu atât de important să migreze spre Statele Unite și Japonia. Este nevoie de uh, mai multe măsuri de siguranță prin directiva specifică, mecanismele de informare ar trebui să fie flexibilizate organizate și uh, de asemenea să ne uh, gândim la per, un permis pentru așa numitul uh, Day One Launch. În ce privește uh, conceptul de stockpiling, uh, uh, ar trebui să fie introdus argumentul că încalcă niște reguli comerciale nu mi se pare uh, realist. Termenul limită pentru amendamente este 16 octombrie și aștept cu interes schimbul de vederi cu colegele și colegii. Mulțumesc din partea PPE, domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Dați-mi voie să încep prin a atrage atenția asupra unui element vital din punctul meu de vedere. Da, noi avem o protecție puternică în industria farmaceutică în ce privește dreptul de autor, pentru că este un domeniu foarte important. Dar ne dorim ca această industrie să investească și în dezvoltarea de noi medicamente. Tocmai de aceea, proprietatea intelectuală trebuie să fie protejată. Dar nu este doar o chestiune de locuri de muncă și de investiții. Vorbim despre Uh, posibilitatea de a trata diversele maladii în viitor și de asemenea ca medicamentele să fie accesibile pentru cetățenii din lumea întreagă. Din această perspectivă trebuie să acceptăm că această propunere de fapt uh, subminează uh, drepturile de protecție a proprietății intelectuale. Eu cred că uh, trebuie să uh, încurajăm inovația în Uniunea Europeană, dar uh, iată acum trebuie să încercăm să valorificăm la maximum situația de fapt. Deci, Trebuie să ne concentrăm pe o bună implementare și să nu afectăm anumite aspecte ale dreptului de proprietate intelectuală. Acum, în legătură cu avizul pe care vrem să-l discutăm, dați-mi voie să încep prin a spune că este un aviz destul de echilibrat. M-a bucurat să constat acest lucru conține uh, elemente pozitive și, mai important, nu conține anumite aspecte care pe mine m-ar fi îngrijorat. Deci, uh, o asemenea chestiune ar fi fost uh, retroactivitatea. Eu aș fi respins această idee, pentru că asta ar fi afectat drepturile de proprietate intelectuală. Deci, este un aspect pozitiv și, de asemenea, cred că avizul în ce privește identificarea produselor către state care nu uh, au prevederi de protecție intelectuală uh, nu este acceptată. Dar oricum, Ă, documentul nu este perfect și în anumite privințe doresc să colaborez ă, la ă, prevederi care să protejeze mai bine proprietatea intelectuală. Iar în ce privește problematica de stockpiling, de stocare, nu văd cum ar putea să afecteze accesul la medicamente generice. Nu ă, mi se pare un argument logic, pentru că și Comisia afirmă în propunere că o industria care are deja o linie de fabricație ă, Um, care este orientată spre export trebuie să producă și uh, pentru piața internă. Deci, nu știu dacă uh, până la urmă uh, stockpiling-ul ar produce o diferență esențială. În ce privește medicamentele generice eh, existente pe piața internă din Uniunea Europeană, sunt determinate și influențate de atât, atât de multe alte efecte, încât efectul stockpiling-ului nu cred că ar fi unul substanțial. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu diluarea propunerii Comisiei de notificare, așa cum se propune în uh, aviz cred că este important să ai uh, posibilitatea să verifici dacă producătorii de medicamente generice respectă regulile sau nu. Și uh, de asemenea, uh, trebuie să poată să exporte în țări în care acest tip de medicament există deja. Eu cred că um, acesta ar fi o abordare echilibrată. Am și o întrebare pe care doresc să o adresez uh, Comisiei, pentru că uh, sunt membru și în Comisia INTE. INTA și în multe negocieri ale acordurilor de liber schimb um, ne punem problema dacă se solicită asemenea certificate și mă întreb oare posibilitatea noastră de a insista asupra uh, existenței acestor certificate nu ar fi diluată prin prevederile din acordurile de liber schimb. Oricum, uh, mulțumesc uh, pentru acest proiect de document. Din partea grupului ECR dau cuvântul doamnei Crupa și uh, rog toți colegii să respecte timpul de intervenție de 4 minute. Mulțumesc foarte mult! un producător de medicamente generice care are sediul în Uniunea Europeană este dezavantajat față de condițiile în care evoluează pe piață producătorii din afara Uniunii Europene. Noi trebuie să încercăm să remediem această situație. Oricum, mi se pare că este târziu că reacționăm acum, pentru că um, um, încă din 2004 ne-am dorit acest lucru. Nu există vreo contradicție cu regulamentul. Accesul la medicamentele generice s-ar îmbunătăți în Uniunea Europeană? Pentru că există posibilități ca și Uh, activitatea economică să sporească, să se creeze noi locuri de muncă. Și în calitate de medic vreau să vă spun că orice modificare a unui medicament specific într-un medicament generic este legat și de eficacitate și trebuie verificată după aceea prin cercetare eficacitatea, dar asta nu este uh, un demers foarte scump și atunci ne întrebăm de ce sunt atât de scumpe medicamentele. Uh, elementele de siguranță sunt importante ca să nu se falsifice medicamente. Uh, is... Mulțumesc. Doamna Caniecina. Okay. Then um, additional members of the committee. Se pare că nu este prezentă, după aceea pot să da cuvântul și altor membri. Domnul Cabezon Luis. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea mai întâi să recunosc cât de bună este propunerea prezentată de colegul nostru. Uh, este o propunere nu numai uh, curajoasă, ci și foarte echilibrată. Și vreau să mă concentrez pe două aspecte care ar putea, poate, să fie mai aprofundate și merită să fie, în orice caz, subliniate. Dacă e să permitem ca Uniunea Europeană, în momentul în care uh, se uh, încheie brevetul perioada de protecție oferită de brevet și atunci apar pe piață medicamentele generice fabricate în Uniunea Europeană, asta înseamnă o îmbunătățire a aprovizionării, pentru că avem uneori probleme de aprovizionare cu anumite medicamente și apoi, evident, o îmbunătățire a calității, un sprijin pentru durabilitatea sistemelor de calitate uh, care pot să permită uh, lansarea definitivă pe piață unor medicamente generice care trebuie să înceapă să fie fabricate exact atunci când expiră brevetul. Și evident am îmbunătățit și accesul pacienților la aceste medicamente generice și ar spori ocuparea opera într-un sector foarte competitiv în Uniunea Europeană. Așa că e clar că aici avem oportunități, mai ales ținând seama de faptul că dacă noi nu lansăm aceste produse generice, atunci în Europa atunci o să trebuiască să le importăm. Așa că dacă vom permite să uh, cumpărăm aceste medicamente generice în alte țări producătoare, nu știu dacă cetățeanul ar putea înțelege acest lucru. Și nu putem invoca argumentele de protecție uh, um, uh, um, a proprietății intelectuale. Nu, pentru că brevetul este expirat. Eu cred că dacă ar fi o problemă, e mai degrabă la nivel de interpretare a acestei proprietăți intelectuale, o anomalie, felul în care funcționează. Pentru că, cum spuneam, acestea, în mod normal, nu ar trebui să fie drepturi care să fie afectate, cărora să le se aducă atingere. Apoi, sistemul de notificare. Ceea ce aș dori să spun este că ar trebui să avem reguli asemănătoare. N-are sens să cerem o notificare anumitor întreprinderi. Eu mă gândesc că aici e și o problemă de competență, pentru că nu ținem seama de regulile de concurență. De aceea, cred eu că notificarea trebuie să se facă de către organismul de reglementare și anume Comisia Europeană cu exact aceleași criterii pentru toată lumea. Nu trebuie să uh, impunem acestor întreprinderi mai multe criterii care până la urmă vor reprezenta un uh, fel de mecanism de disuaziune. Uh, Uh, ci să fie doar un pur și simplu un act de informare, uh, așa cum își poartă numele, notificare. Notificare, da, dar echilibrată, nu o dezvăluire a strategiei comerciale a întreprinderii respective. Uh, de aceea cred eu că propunerea aceasta, așa cum a fost formulată de comisie, așa cum a fost îmbunătățită de colegi, ne va permite să evităm situații de delocalizare a acestor întreprinderi producătoare de medicamente și ne va permite de asemenea să lansăm imediat de îndată ce expiră un brevet, să lansăm pe piața europeană produse generice fabricate în Europa. Următorul vorbitor este domnul uh, Peterle. Dragi colegi, când vorbim de permiterea co- uh, concurenței, Uh, între producătorii uh, europeni de medicamente generice și cei uh, de peste hotare, noi nu ne gândim la pacienți, pentru că ei trebuie să beneficieze de un drept de a beneficia de tratament, de, de tratament la timp. Dacă am avea medicamente generice, cetățenii ar avea acces neîngrădit la tratamente, s-ar reduce prețurile și ar scădea și bugetele de sănătate pentru statele membre. În același timp, trebuie să recunoaștem că uh, Uh, cei uh, care uh, depun brevete pot să producă medicamente până în ultima zi când produsul este permis pe piață. Trebuie să recunoaștem că și producția de medicamente necesită ceva timp după ce brevetele expiră. Și deci uh, trebuie ca uh, producătorii europeni să nu se află într-o poziție dezavantajată față de producătorii uh, străini. Este în interesul nostru ca producătorii de generice și de medicamente biosimilare să se bucure de condiții identice cu cele ale celorlalți producători. Mulțumesc, doamna Grostet, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Medicamentele generice și medicamentele biosimilare uh, trebuie să fie considerate ca stâlpi ai politicii industriale a medicamentelor, e o evidență, dar cred că e foarte important să nu avem dezvoltări paralele una în detrimentul celeilalte, pentru că uh, trebuie să uh, stimulăm cercetarea și dezvoltarea. Uh, tratamentele novatoare de astăzi sunt medicamentele generice de mâine, deci totul trebuie să se facă fără să slăbim modelul de proprietate intelectuală, dar, bineînțeles, să creăm condiții prielnice și pentru dezvoltarea genericelor. Propunerea Comisiei Europene care vizează autorizarea fabricării de medicamente generice în Europa înainte de expirarea dreptului de proprietate intelectuală doar pentru expus în afara Uniunii Europene, mi se pare că merge în direcția cea bună, pentru că astfel permite să uh, creștem competitivitatea uh, producătorilor europeni de medicamente generice și biosimilare, permițându-le să joace în condiții egale cu uh, producătorii care nu sunt în Europa dar această derogare legată de stocare, această derogare propusă de către raportor um, îmi creează probleme. Uh, e adevărat că medicamentele generice sau biosimilare uh, trebuie să fie uh, produse în Europeană și nu în țări terțe. Sigur, e important, dar e la fel de valabil ca argument și pentru producătorii de medicamente uh, novatoare. Deci dacă revizuim uh, stimularea pentru uh, inovare, îi încurajăm pe acești producători să își uh, plaseze activitatea și cercetarea în țări în care cadrul juridic va fi mai favorabil proprietății intelectuale. Și deci greșim, cred, dacă adoptăm o astfel de propunere. Poate că nu am aduce o, lo- o lovitură de grație uh, inovării, dar cel puțin am transmite un mesaj uh, negativ uh, fragilizând încrederea care este foarte importantă dacă dorim să încurajăm investițiile cu mare valoare adăugată în Europeană. Recunosc că e important pentru sistemele noastre medicale să îmbunătățim uh, uh pătrunderea pe piața medicamentelor generice și biosimilare, dar nu cred că trebuie ca delogarea pentru stocare să fie o soluție perenă sau uh, soluția de tip panaceu. Există și alți factori de care trebuie să ținem cont uh, când e vorba despre înlesnirea accesului uh, rapid al genericelor pe piață. De exemplu, încrederea consumatorilor. E important să sporim această încredere. Comisia ne spune că o astfel de derogare ar putea să fie revăzuită mai târziu, ceea ce e de salutat. În orice caz, eu sunt uh, convinsă că am putea să schimbăm textul Comisiei pentru a garanta obiectivul de competitivitate al sectorului european al medicamentelor generice și biosimilare și prin amendamentele pe care le voi depune, exact la asta voi vegea. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, reprezentantei Comisiei, doamna Ruven. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să am câteva reacții la cele pe care le-am uh, auzit uh, în această dimineață. Am constatat că uh, eurodeputații consideră că propunerea este bună, este echilibrată, deci este un punct de plecare bun pentru pe, pe viitor. Aș dori doar să fac câteva uh, observații uh, cu privire la observațiile făcute. Problema stocării uh, propusă de domnul Velken. În evaluarea de impact am uh, constatat că, de fapt, nu ar fi nevoie de uh, această stocare. Deci dacă ne, va, ne uităm la evaluarea de impact, uh, beneficiile economice pe care le-am obține prin această propunere, respectiv creștere și ocupare în Europa, provin din partea de exporturi și nu de la uh, stocarea medicamentelor. Și aceste beneficii sunt imense. E vorba de unu, de un milion de euro în plus anual. Și dacă vă uitați la uh, studiile legate de export, asta uh, demonstrează ele. Uh, stocarea medicamentelor nu aduce foloase, am uh, făcut câteva calcule, beneficiile sunt uh, extrem de reduse și, încă o dată, se mai pune problema accesului la medicamente și am studiat și acest aspect și constatăm că dacă ai o derogare de exporturi, atunci nu vei înlesni accesul la medicamente din simplul motiv că ai uh, fabrici, uzine de producție în Europa. Dacă așa este, poți uh, foarte uh, simplu să crești producția și aceasta chiar din ziua 1. Și deci, în urma analizei economice, considerăm că stocarea medicamentelor este inutilă. Și, într-adevăr, accesul la medicamente este foarte important, dar uh, o astfel de propunere nu poate rezolva uh, o astfel de problemă. E necesară o dezbatere mult mai vastă uh, pe care Comisia o propune, legată de dezbaterea generală deci, uh, revizuirea uh, uh, stimulentelor pentru medicamente generice și așa mai departe, politica de tarife și așa mai departe, deci să nu cerem prea multe la o astfel de propunere. În ceea ce privește identificatorul unic, după cum știți, acesta este stabilit în directiva privind falsificarea medicamentelor. Acest identificator a fost introdus în dorința de a îmbunătăți starea de sănătate și uh, siguranța în uh, Uniunea Europeană. Dacă am uh, introduce în acest text legislativ uh, prevederi cu privire la un nou uh, identificator, nu cred că procedăm bine, pentru că uh, directiva privind falsificarea medicamentelor uh, promovează sănătatea și siguranța în Europa și noi nu vrem să facem un amalgam între aceste texte legislative. În ceea ce privește procedurile de notificare, da, pentru a vă explica propunerea Comisiei, am încercat să, obții, să atingem un obiectiv dublu. Abordarea noastră, sau am încercat să avem o abordare foarte echilibrată. Considerăm că e nevoie o procedură de notificare pentru a garanta transparența pe piață, dar și pentru a proteja uh, dreptul uh, uh deținătorilor de uh, medicamente uh, generice și uh, biosimilare. astfel încât riscul să fie redus la minimum și să avem uh, transparență maximă. Pe de altă parte, îi înțelegem pe cei care spun că nu ar trebui să uh, se divulge uh, informații confidențiale. Deci am încercat să obținem un echilibru și veniți cu o propunere de a schimba această situație. Sigur, o vom studia atâta timp cât echilibrul respectiv este menținut, pentru că este foarte important. În ceea ce privește întrebarea domnului Fielner, dacă cu derogarea aceasta respectăm politica noastră uh, internațională comercială, răspunsul meu este pozitiv. Și chiar în uh, considerentele la propunere explicăm acest lucru. Noi, de fapt, ce facem aici vin ca o completare la eforturile Uniunii Europene în ce privește acordurile de liber schimb. Pentru că această propunere menține un sistem uh, Uh, în Europa, care este cel mai puternic în lume și uh, pe care dorim să îl vindem și în țările terțe și exact asta facem cum facem și în alte domenii. Deci această propunere merge mână în mână cu politica comercială a Uniunii Europene și cu uh, abordarea pe bază de acorduri comerciale. Mă opresc aici, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Aș dori să dau din nou cuvântul domnului raportor, domnul Völken. Mulțumesc foarte mult colegilor și colegilor uh, pentru uh, intervenții. Nu, este surprinzător că în, în legătură cu anumite aspecte suntem de păreri diferite. Aș dori să amintesc Comisiei că a existat și un studiu de impact în care se spunea că uh, trebuie renunțat la anumite prevederi pentru import și export, pentru că conștientizează de fapt faptul că stockpiling-ul are efecte pozitive pentru cetățene și cetățeni. Să ne gândim că în anul 2000 Organizația Mondială a Comerțului uh, a luat decizii într-o vreme în care noi Uh, încă foloseam uh, SMS-uri și uh, aveam puține programe de televiziune în ofertă. Lucrurile s-au schimbat și cu siguranță um, nu vom șubrezi prevederile care protejează proprietatea intelectuală pentru că chiar prin stockpiling nu s-ar da o dezlegare imediată de a vinde anumite produse. Dar să nu uităm că orice activitate ilegală pe care ne-o putem imagina chiar se va produce. Vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte importante. Aștept cu interes și amendamentele care au fost uh, anunțate pentru a face treabă bună în favoarea cetățenilor și cetățenilor. Mulțumesc foarte mult! Termenul limită pentru depunerea de amendamente 16 octombrie ora 11. Vom vota în Comisia ENVI pe 26-27 noiembrie și votul în uh, Comisia Jurii eh, probabil că va avea loc în ianuarie 2019. Următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 18 octombrie în uh, intervalul 9 12, 30 Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.